Right, good afternoon. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Vă rog frumos să încercăm să ne grăbim, să luăm loc. Îmi pare bine că putem să urăm bun venit uh, celor doi uh, comisari, domnul comisar Almunia și domnul comisar Barnier. Urez bun venit și experților noștri la audierea din această după-amiază cu care ne dorim să contribuim la revizuirea cadrului pentru uh, um, acordarea ajutorului de stat, cadru care a fost adoptat uh, ca răspuns la criza economică și financiară. Și mai ales uh, e vorba despre dezbaterile pentru stabilirea de strategii de ieșire din criză și de renunțare la ajutorul de stat, care a fost adoptat în 2008. Această audiere va avea un follow-up pentru că membrii vor putea să depună amendamente la uh, raportul Derkian-Epping și care are exact același titlu ca și audierea noastră de azi. Termenul limită pentru depunerea de amende este destul de scurt pentru că este data de 7 octombrie la orele 17. Vom avea două grupuri de discuții în această audiere. Mai întâi uh, îi vom asculta pe domnii comisari care vor face o evaluare a regulilor și a situației pieții și fiecare comisar va avea dreptul la 10 minute, nu mai mult, știu că eu sunt foarte severă. Apoi, colegii vor putea să pună întrebări și să primească răspunsuri și în următorul grup de discuții, după sesiunea de întrebări și răspunsuri, vom putea uh, să ascultăm pe experți. Vreau să îi rog pe colegi să nu uite că în Parlamentul uh, european uh, dispunem de servicii de interpretare simultană, deci vă rog să nu vă grăbiți prea mult atunci când uh, uh, vorbiți, numai din teama că vă veți depăși timpul alocat, deci sfat adresat experților de către doamna președintă. Și prezentările discursurilor experților noștri vor putea fi disponibile după audiere, deci nu veți pierde nimic. Acum începem și dau cuvântul domnului comisar Almunia pentru 10 minute. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Sper să nu fiți prea severă cu mine dacă am să vorbesc 12 minute în loc de 10, având în vedere sumele enorme de bani care au fost implicate um, atunci când s-au acordat ajutoare de stat. Deci, dacă îmi dați voie, vă anunț dinainte că am să vorbesc timp de 12 minute. Deci, ce am făcut din momentul în care a dat faliment banca Lehman Brothers până acum în domeniul ajutorului uh, uh, acordat sectorului financiar și uh, programului cadru pentru sectorul non-financiar. Deci, din octombrie 2008, după falimentul băncii Lehman Brothers, articolul 107b a fost temeiul juridic excepțional de folosit uh, uh, într-un mod excepțional, în circunstanțe excepționale. Deci, acest temei juridic a fost folosit pentru prima oară în istorie. Acest articol și încă câteva articole, deci uh, din istoria Uniunii Europene de la Tratatul de la Roma și a fost nevoie să folosim aceste mei juridic excepțional pentru a face față riscului sistemic uh, foarte mare și deoarece impactul asupra economiei reale risca să fie unul uh, de mare anvergură. Au existat patru comunicări, una despre sistemul bancar, apropo de level playing field, condiții egale de concurență, în decembrie 2008 am adoptat o a doua comunicare despre recapitalizare, respectiv se stabileau condițiile care ne permiteau să dăm un ajutor minim și să uh, avem uh, clauze de prudență pentru a nu distorsiona concurența apoi o altă comunicare despre garantarea activelor și, în sfârșit, ultima comunicare din luna iulie, apropo de măsurile de restructurare uh, a sectorului financiar și de supraveghere. Care erau scopurile noastre um, urmărite prin acest pachet uh, și prin acest cadru excepțional? Bineînțeles, esențialul era stabilitatea financiară, apoi condiții egale astfel încât să evităm o fragmentare a pieții noastre interne. Și de asemenea, ne doream ca autoritățile naționale și guvernele naționale să nu uh, cadă în capcană acestui risc de fragmentare pentru că au folosit foarte mulți bani publici. Apoi ne, dorim, uh, ne doream o restructurare a instituțiilor care primeau ajutor din bani publici, căci Știam că pe termen mediu sau pe termen lung, odată cu terminarea crizei, ne doream să avem un sistem bancar și financiar în, în mai bună sănătate. Din octombrie 2008 și până în august 2010, suma totală care a fost acordată uh, cu titlul de ajutor de stat a fost de 4690 de miliarde de euro, deci este o sumă um, um, uriașă. În jur de 30% cu titlul de garanții de stat, 4,45% cu titlul de injecții de capital și sume mai mici pentru um, obligații garantate și pentru evaluări de active iar banii care au fost folosiți din uh, 2009 până în 2010 nu reprezintă decât 17% din uh, PIB, deci mai puțin de jumătate din sumele care erau disponibile în schemele de ajutor de stat. Au existat 15 scheme de recapitalizare, dintre care 9 s-au făcut în mod, într-un ritm, uh, uh, 9 care încă sunt în curs, mă scuzați, vor fi 8 până la urmă pentru că Finlanda nu și-a renoit uh, schema care expiră pe 30 octombrie. Apoi au existat două scheme cu privire la active în două state membre, Germania și Irlanda, dar amândouă au expirat și numai schema irlandeză a fost folosită, 6 pentru a garanta lichiditățile bancare, dintre care 5 încă sunt în curs de derulare, și 21 de scheme de garantare a obligațiilor, dintre care 12 au fost renoite și sunt valabile până pe 31 decembrie anul curent. Și probabil că multe dintre cele 12 vor fi prelungite și în anul 2011, așa credem noi, dar vom vedea. În același timp, uh, uh, noi, pe lângă analizarea schemelor naționale, am analizat și decizii uh, luate pentru cazuri individuale. Au fost luate 44 de decizii cu privire la planul de salvgardare a unor instituții individuale, dintre care 27 uh, sunt cazuri în care s-a luat o decizie finală. Pentru 23 de cazuri, decizia a fost pozitivă cu condiția unei restructurări a instituției, în trei cazuri, decizia a fost pozitivă cu condiția lichidării instituției și pentru un caz, Banco Privado Portughez, răspunsul a fost negativ, însă uh, uh, și um, uh, s-au uh, recuperat banii acordați cu titlul de ajutor. Pentru 17 cazuri încă nu s-a dat o hotărâre. Le avem pe birou și mai avem încă uh, în faza de studiu 27 de scheme de restructurare. Când mă uit la ansamblul problemelor pe care încă le analizăm, pot să vă dau exemplul Irlandei, dar n-am să intru în detalii, știți foarte bine care este situația exemplul Greciei, programul de finanțare în comun UE, Fondul Monetar Internațional, adoptat în urmă cu câteva luni, știți că a fost urmat de crearea unui fond de stabilitate de 10 miliarde de euro, care ar putea fi folosit pentru a ajuta băncile din Grecia în caz că um, vor avea nevoie de acest ajutor. Apoi sunt exemplele din Germania, ca de exemplu Landesbanken, deci bănci din landuri. Și pentru trei dintre ele suntem confruntați cu negocieri foarte dificile pentru a putea lua o hotărâre în ce privește restructurarea acestor bănci. Și mai sunt și cazuri precum uh, Banca Hippo Real Estate, care pentru uh, um, a fost transferată către o altă bancă și suma era de 173 de miliarde. Acum, despre acele bănci sau instituții financiare care s-ar putea să aibă nevoie de noi injecții de capital uh, public, uh, asta în funcție de rezultatele uh, testelor de stres Um, care tocmai au avut loc sau a următoarelor teste de stres este cazul anumitor bănci, de exemplu, din Spania. Acum, renoirea pachetului financiar. Încercăm să vedem cum putem să adaptăm una dintre cele patru comunicări pe care le-am menționat. Știți că una dintre comunicări va, cea cu privire la restructurare, va expira la uh, sfârșitul acestui an și rămâne de văzut dacă nu uh, ar fi bine să fie renoită, dar nu în, în aceleași condiții ca cele pe care le avem acum în vigoare. Trebuie să înăsprim condițiile, de exemplu, la anul ne-am dori să cerem să existe planuri de restructurare individuală pentru orice instituție care a primit bani Uh, publici. Nu este cazul acum. Deocamdată ne limităm la uh, stabilirea unui plafon. Încă din luna iulie anului actual am încercat să adaptăm schema uh, oferire de garanții și pentru restructurarea instituțiilor financiare, cum spuneam, vom înăspri condițiile la anul. În plus, împreună cu serviciile mele, vom încerca să punem la punct noile linii directoare de restructurare care vor fi valabile în condiții normale, deci nu în condiții de criză. Linii directoare care se intre în vigoare din 1 ianuarie 2012. Acum, în ce privește sectoarele non-financiare ale economiei noastre. Știți că în octombrie 2008 am adoptat comunicarea, era un cadru temporar se acorda un, uh, o sumă de 500.000 de euro per companie, exista posibilitatea de credite uh, um, subvenționate, de garanții subvenționate, de um, împrumuturi pentru uh, fabricarea de produse ecologice, de asemenea asigurări la export pe termen scurt și capital de risc. În cadrul acesta temporar am avut 81 de scheme de ajutor, dintre care 23 erau scheme, um, bani acordați sub formă de ajutor fără niciun fel de uh, condiție uh, în schimb. Existau apoi uh, scheme de uh, oferire de garanții 15 în total în uh, 13 state membre. Uh, apoi 8 uh, cazuri de uh, credite subvenționate și așa mai departe. Din octombrie 2008 până în august 2010, deci ultimul moment când am primit informații din partea statelor membre, noi am autorizat scheme de ajutor în valoare totală de 81,3 miliarde de euro, sumă um, care reprezintă totalul ajutorilor acordate în toate cele 27 de state membre și am primit informații potrivit cărora există un ajutor suplimentar de uh, aproximativ 1,56 de miliarde de euro. Noi am considerat că acest cadru temporar ar putea să expire pe 31 decembrie anul curent, pentru că ne-am gândit că peste tot uh, aceste instrumente vor expira Însă eu cred și am propus a statelor membre acest lucru ca aceste sume, deci posibilitatea de a avea un ajutor de 500 de mii de euro să dispară, această posibilitate să dispară, însă alte posibilități de ajutor ar trebui să Um, existe în continuare, dar condițiile de accesare să fie înăsprite. Mă refer mai ales la creditele subvenționate și la acordarea de garanții subvenționate. Și în plus, să nu uităm că nu toate statele membre au folosit toate instrumentele. Unele le-au au folosit uh, unele au folosit creditele, altele au folosit uh, ajutoarele acordate pentru fabricarea de produse ecologice și așa mai departe. Știu că mi-a expirat timpul, dar aș vrea să mai spun câteva cuvinte. Înainte de a ne adopta decizia, așteptăm reacțiile statelor membre, Vrem să știm dacă, de exemplu, putem să avem o măsură permanentă legată de riscurile de capital, cu anumite adaptări, evident. Per total, o sumă uriașă din banii contribuabililor a fost folosită pentru a salvgarda sectorul financiar și non-financiar. Marea parte a sumelor au, au fost alocate sectorului financiar, chiar dacă 21 de miliarde de euro nu uh, sunt așa numai câțiva firfirei, dar încă nu am ieșit din criză, trebuie să întrerupem anumite programe, dar nu pe toate și nu trebuie să o facem în mod uh, brusc. Atunci când uh, autorizăm un sistem de ajutor sau când monitorizăm implementarea sa, trebuie să fim tot timpul conștienți de uh, efortul non-neglijabil care a fost depus de către statul în cauză și, încă o dată, Obiectivul nostru principal este să evităm fragmentarea pieței interne și să garantăm uh, uh, condiții egale de uh, concurență. Și sperăm să putem să ne prezervăm competitivitatea, dinamismul și să îmbunătățim situația finanțelor publice din statele noastre membre. Vă mulțumesc, domnule comisar, spune doamna Bowles. Acum dacă cuvântul domnului comisar Barnier. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să fiu alături de voi și vă mulțumesc pentru această invitație. Mă bucur să mă aflu aici alături de colegul meu și de prietenul meu, Joaquin Almunia. Puneți întrebări potrivite la momentul potrivit și noi încercăm să vă, pune, să vă găsim răspunsuri potrivite. De ce spun că sunt întrebări potrivite? Pentru că este momentul să tragem concluziile a tot, tot ceea ce se întâmplă de doi ani încoace. Analiza pe care o desfășurați la comisia dumneavoastră, doamnă președinte, e foarte profundă și ce se întâmplă și la comisia CRIS este foarte important. Și spun că și momentul este potrivit pentru că există tentații paradoxale acum. Acest business as usual de care tot auzim, atitudinea celor care se poartă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și, cum a spus și Joaquin, pe de altă parte, perenizarea sistemelor financiare care sunt deja existente. Vreau să mă axez pe trei puncte. În primul rând să vedem care este situația piețelor astăzi. Doi, să vedem cum, cât de utile și cum au ajutat măsurile luate recent. Și trei, ce trebuie să facem acum, ce am început să facem ca să împiedicăm o nouă intervenție costisitoare sau masivă a statelor. După cum a spus Joaquin Almunia, Uh, ne aflăm în această criză și se folosesc ajutoarele de stat. Nu am să insist, pentru că colegul meu a vorbit deja despre acest lucru. Întrebarea este dacă putem deja să vorbim despre această criză la timpul trecut. Sigur că există elemente de optimism. Creșterea începe să arate din ce în ce mai bine, unele piețe financiare își găsesc funcționarea normală din nou, multe uh, instituții financiare publică profituri importante și cred că este momentul să dăm pagina și să revenim la acel business as usual pe care l-am menționat. dacă eu personal cred că trebuie să fim mai prudenți și mai pragmatici, pragmatici, să vedem că se menține volatilitatea piețelor și că rămân tensiuni pe piețe specifice, cum este piața materiilor prime. Uneori se fac speculații și spun în fața dumneavoastră că mi se par scandaloase speculațiile pe materii prime agricole. Zona euro este în convalescență, sectorul financiar este în curs de a fi curățat, dar procesul nu s-a încheiat, după cum se vede în cazul Irlandei, și uh, suntem confruntați cu niște situații economice, sociale și, financi- și uh, umane foarte grave, nu numai financiare. Șomajul a crescut și cred că nu putem să ieșim din criză și să ne găsim în situația exact dinainte de criză. Suntem fragilizați și trebuie să punem capăt lipsei de transparență, proaste evaluarea riscurilor, lipsei de asumare a răspunderii solidare pentru prevenirea crizelor de mâine. Asta voiam să spun în primul rând. În al doilea rând, în contextul acestei crize, cred că pot să spun după Hawking că Uniunea Europeană a știut să adopte măsuri excepționale și necesare ca să evite ce e mai rău, și ca să contribuie pe plan politic la crearea unui sentiment destul de important. Am uh, participat la alegerile europene și am avut ocazia să constat pe teren că este vorba de un spirit rar pe care Europa a știut să-l protejeze în anumite țări, sentimentul că Europa a știut să-și protejeze cetățenii de criză și că suntem împreună în fața crizei și că nu luptăm fiecare la el acasă și fiecare pentru el, pe plan economic și financiar. Astfel s-a evitat o criză sistemică a, a a ă, sistemului financiar din Europa. Și vreau să vă amintesc, doamnelor și domnilor deputați, că chiar dacă regulile europene înainte de criză permiseseră să nu se ia riscuri nesăbuite, și fără sens. Cum s-a văzut în Statele Unite, s-a văzut că pe piața imobiliară din America s-au uh, făcut niște speculații incredibile. Însă, deși s-a întâmplat acest lucru, nu s-a reușit stăvilirea riscurilor complet, după cum s-a dezvăluit când a apărut criza. Criza a adus niște răspunsuri și am învățat cum anume să prevenim efectul de uh, molipsire, de contagiune. Cred că putem acum să privim înainte și să arătăm cetățenilor europeni că Europa previne, nu doar tratează, și că uh, vom reuși să evităm revenirea la astfel de situații. Cu atât mai mult știm cu toții că finanțele noastre publice nu ar suporta o nouă criză de aceeași anvergură și nici opinia publică nu ar suporta așa ceva. Și astfel ajung la al treilea punct pe care doream să-l menționez. Doar o reformă profundă a sectorului financiar ne va permite să prevenim noi intervenții în masă ale statelor. Am spus-o aici și pe 13 ianuarie. Noi nu ne facem că reformăm, nu ne prefacem, pentru că nici criza nu a fost o criză falsă. Vreau să menționez patru puncte ale acestei reforme, la care Comisia lucrează cu multă hotărâre, tocmai pentru a uh, împiedica Europa să se mai afle în această situație din nou. În primul rând, reforma sistemului de supraveghere în Europa pentru o supraveghere mai eficientă. V-am spus uh, că rolul jucat de dumneavoastră în pachetul de supraveghere, în crearea controlului, acestui, a acestui radar care ne apără de riscurile sistemice și crearea de organisme transnaționale a fost un rol esențial. Aceste autorități vor avea competențe foarte importante și va trebui să avem grijă să le și utilizeze, să aibă și mijloacele să lucreze, mai ales în cazul în care vor apărea tensiuni pe piețe, așa cum am propus prin regulamentul privind short selling. Și vreau să spun în acest sens încă o dată public că posibilitatea oferită de articolul 6 din regulamentul ESMA reprezintă un aport esențial al Parlamentului și al raportorului dumneavoastră. Și uh, reforma aceasta presupune două aspecte, o mai bună supraveghere a băncilor, în special a băncilor mari, și o analiză a riscurilor sistemice. Și aici trebuie să fim vigilenți și să avem grijă ca recomandările Comitetului pentru Riscuri Sistemice să fie urmate și să nu fie trecute cu vederea. Am amintit ministrilor din Ecofin vineri, a fost preze prezentă și președinta dumneavoastră cu multă hotărâre, că uh, Comitetul American al Riscurilor Sistemice s-a întâlnit prima dată vineri. Deci iată că suntem uh, în... Uh, lucrăm în paralel la distanță de câteva săptămâni. Acest sistem de supraveghere este o condiție necesară, dar nu este o condiție suficientă pentru ca sistemul financiar să fie sănătos. Trebuie să facem acest lucru, dar nu este suficient. Cel de-al doilea punct se referă la o capitalizare corectă a sistemului financiar și aceasta este a doua condiție în legătură cu care facem progrese după acordul de la Basel III privind capitalul propriu în acest sens și vreau să vă propun o transpunere a acestui acord la începutul anului viitor. Vom avea multe ocazii să dezbatem pe acest subiect chiar mâine seară când se va vota raportul lui Otmar Caras referitor la uh, acest subiect și vreau să salut munca efectuată de domnul Caras, care a fost extraordinar de utilă. Uh, acordul de la Basel este esențial, trebuie să fie implementat și trebuie să avem grijă să nu apese prea mult sistemul financiar și economia. S-au făcut analize de impact micro și macroeconomice și uh, vom găsi cu ajutorul lor reglajul cel mai potrivit ca să ținem cont de specificul european. Cea de-a treia condiție pentru această reformă pentru viitor, teste de stres regulate pentru bănci efectuate asupra băncilor. Am efectuat aceste teste de stres, au fost făcute publice, ca să luăm pulsul băncilor. Sunt niște instrumente foarte bune. În vara aceasta, exercițiul a fost eficient, mult mai transparent, a fost desfășurat pe scară largă, în cadrul unei cooperări foarte bune cu Banca Centrală Europeană și cu autoritățile naționale de supraveghere trebuie repetat. Cea de-a patra condiție, instrumente de gestionare a crizei. Trebuie ca pentru fiecare dintre aceste instituții să avem și instrumentele adecvate. Comisia va prezenta peste câteva zile, la jumătatea lunii octombrie, o comunicare globală. Și vreau să vă amintesc cu titlu informativ principiul pe care îl veți regăsi în această comunicare, este vorba de un cadru care trebuie să garanteze că, așa cum a sugerat Eliza Ferreira, se face o bună prevenire a crizelor și o bună pregătire pentru gestionarea crizelor. Și doi, că avem instrumente adecvate pentru a interveni. Și cred că intervenția trebuie să vizeze o uh, rezolvare a băncilor uh, cu puncte slabe destul de repede, mai degrabă decât salvarea lor și garantarea depozitelor este o măsură ce merge în acest sens. Apoi trebuie să se prevadă măsuri de intervenție clare și bine definite. Cel de-al patrulea punct din această cutie de instrumente, din acest set de instrumente, trebuie să fie implicați și acționarii și creditorii, trebuie să li se ceară contribuția când este cazul. Și în acest sens este esențial să se ceară și contribuția băncilor. Veți găsi în acest set de instrumente contribuția băncilor pentru ca contribuabilii să nu se mai afle în linia întâi, și pentru ca foarte repede să avem uh, cu ce să acționăm în mod precoce. În al cincilea rând, cadrul european trebuie să permită gestionarea crizelor băncilor care sunt prezente în mai multe țări, în general. Știți ca și mine că în jumătate din țările europene, jumătate din bănci aparțin unui grup care este originar dintr-un alt stat și trebuie să găsim o repartizare echitabilă a costurilor și o continuitate a activităților esențiale și în cele din urmă trebuie ca drepturile fiecăruia să fie bine definite dinainte. Acesta este subiectul acestei prevenire a crizelor și a riscurilor în domeniul bancar și trebuie să vă spun, domnilor deputați, că discuțiile progresează, deși nu s-a ajuns la un consens în momentul actual, Discuțiile sunt destul de constructive la Consiliul Ministrilor de Economie și de Finanțe. În concluzie vreau să vorbesc despre uh, munca lui Joaquin Almunia, care este foarte importantă și a permis cu ajutorul statelor membre și al Parlamentului să se evite criza, să se evite o explu explozie generală. S-a evitat denaturarea concurenței, mai multe bănci au, au fost nevoite să se restructureze în uh, mod profund și cred că lecția pe care trebuie să o învățăm de aici, ca să-i ocrotim pe uh, cei care fac economii și pe contribuabili, este că avem nevoie de un sistem de prevenire mult mai eficient. Întotdeauna e mai simplu să previi decât să repari. Și dacă vor apărea dificultăți, trebuie să fie clar tratamentul ce trebuie impus și, de asemenea, remediile și anume rezolvarea problemelor băncilor uh, cu probleme. Avem nevoie de o piață europeană sănătoasă financiară. Nu numai, asta nu înseamnă doar că băncile nu au nevoie de ajutoare, ci pur și simplu nu mai este necesar să se acorde ajutoare și la asta lucrăm în colaborare cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la o dezbatere. Suntem puțin în întârziere și am o listă lungă de persoane înscrise la cuvânt. O să vă spun cine e pe listă și dacă mi-a scăpat cineva să-mi atrageți atenția. Mario Borghezo, uh, Sophie Intveld, Sylvie Goulard, Antonin Sanchez Prezedo, uh, Dirk Epping, Ramon Tremosa and Wolf Klintz. If anybody else wants to raise a question to the commissioners, put your hand up now. No, right, I'm closing the list yes, there. Yes, yes. Oh, who? Mr. Simon. Uh, Mr. Simon. Um, so, I'll close the list. At... Am închis lista vorbitorilor. Vă rog frumos să vă rezumați la un minut și vă rog frumos să spuneți cărui comisar adresați întrebarea. O să încerc să uh, iau întrebările în grupuri de câte trei. Uh, Jose? Voi un minut doamnă președinte. O să încerc să îmi rezum intervenția la un minut. În ceea ce este stabilizarea sectorului financiar, au fost respectate principiile și anume să nu se ajungă la întărirea sistemului bancar și la, uh, la divizarea uh, sistemului financiar? Uh, când vine vorba despre mediere, în al doilea rând, nu este vorba doar despre bănci, ci este vorba despre faptul că creditele trebuie să fie pentru familii și întreprinderi. Sunt, există un flux de credite sau nu? Și, domnule comisar Almunia, ați spus că sistemele uh, limitate în timp vor fi uh, continuate cu anumite strângeri. Ce a, nu a funcționat, ce nu și ce trebuie modificat. Și o întrebare către amândoi comisarii. Uh, colaborați cumva în ceea ce privește acest sistem uh, limitat ca timp sau uh, activați separat. În opinia mea, calendarul Comisiei a suferit o tergiversare, în special în ceea ce privește managementul crizei. Am avut o comunicare în acest sens în octombrie și apoi temeiul juridic la începutul anului. Deci cred că a fost puțin cam târziu. Am avut și problema Irlandei, uh, avem și uh, documentul femei în acest sens. Și, nu în ultimul rând, încă o întrebare. Strategia de ieșire din criză, când este ea prevăzută? Când vom ieși în această situație excepțională și când vom avea o economie pașnică din nou? Vă mulțumesc! Filip. Filip, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să vorbesc franceză comisarului Almunia ați vorbit de ajutorul de stat. Știu că este o chestiune la care se revine. S-au luat măsuri excepționale de către Banca Centrală Europeană. Ați spus că nu e vorba de ajutor de stat, dar foarte des noi v-am întrebat în ce măsură, după părerea dumneavoastră, măsurile luate de BCE pot să constituie sau nu denaturări ale concurenței. Pentru că noi rămânem convinși că există o denaturare în aceste ajutoare. Și acum am o întrebare și pentru domnul Barnier. Serviciile dumneavoastră au făcut până acum o evaluare a ceea ce ar însemna în, uh, la sfârșit costul net pentru state a, a tuturor măsurilor luate. Unele operațiuni au fost profitabile pentru state, deci care este bilanțul final? Au urmărit un pic serviciile dumneavoastră? Cum evoluează? Ca să știți la sfârșit dacă fluxurile financiare nete au fost de la state către bănci sau invers. Pentru Michel Barnier ați vorbit de stress test. La astăzi mi s-a spus că Irish Bank, care tocmai uh, se prăbușește, uh, a avut rezultate foarte bune la stress test. Aș vrea să știu uh, cum analizați dumneavoastră situația, la ce mai servesc aceste teste de stres, dacă după aceea realitatea nu corespunde cu rezultatele lor. În legătură cu Basel 3 știm că suntem în perioada de tranziție, suntem de acord cu asta, dar vreau să știu dacă dumneavoastră sunteți conștient de faptul că, indiferent de cât durează perioada de tranziție, trebuie să fie însoțită de condiții stricte pe care să le respecte băncile ce nu respectă criteriile în domeniul emisiunii de dividende și distribuirii de bonusuri. Mulțumesc! Right, I'm, um... Bine spune președinta, nu este o competiție ca să vedeți, să vedem cu toții câte întrebări puteți să înghesuiți într-un minut. Nu o să primiți toate răspunsurile. Așa că v-aș ruga să nu faceți ceea ce au făcut antevorbitorii. Domnul Borghezo. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu sunt tot timpul foarte succint dintre numeroasele soluții care au fost enumerate apropo de ajutoarele de stat, domnul profesor Artus, care este șeful Natixis, a făcut o propunere mai degrabă originală, și anume ca o parte importantă din datoriile publice să fie transferate către Banca Centrală, care apoi ar putea să monetizeze datoria publică. Ar putea Banca Centrală Europeană să anuleze o parte din datoriile publice? Pentru că astfel s-ar putea ușura factura pe care o au de plătit guvernele europene. O altă întrebare. Statele Unite devalorizează dolară în comparație cu moneda uh, Chinei pentru a avea tot timpul un avantaj la export. Știm că Comisia are și puteri în ce privește politica monetară. Și atunci mă întreb, am putea să luăm niște măsuri pentru a face față uh, fa, uh, acestei concurențe deloiale reprezentate de politica uh, foarte agresivă pe plan monetar a Statelor Unite? Cred că mai întâi vă dau dumneavoastră cuvântul, domnule Almunia. Mulțumesc. O să încerc și eu să fiu la fel de rapid ca și cei care au înghesuit cinci întrebări într-un minut. În ceea ce privește uh, întrebarea domnului Margaio, respectăm riscurile, le luăm în calcul și le cunoaștem foarte bine. Știm ce riscuri uh, apar în calea economiei noastre, date fiind pericolele financiare. Erare humanum est, să nu uităm. Oameni suntem. Așadar, dacă Comisia, discutând programele naționale și discutând cazurile individuale, nu va intra în detaliu, atunci, nu, dacă comisia nu ar fi luat pașii pe care i-a luat, atunci cu sigur ar fi avut un col, loc un colaps. Și, sigur, am, am uh, reușit să preluăm anumite riscuri astfel încât să soluționăm problema, dar luăm, trebuie să luăm în calcul și distorsionarea competitivității. Dacă nu am fi făcut uh, ceea ce am făcut cu măsurile luate, anumite bănci nu ar mai fi putut fi pe piață. Însă, iată, toate aceste riscuri au fost preîntâmpinate prin acțiunile noastre. Am, luat, am făcut tot ceea ce a fost omenește posibil în situația dată. Să nu uităm, creditele sunt în continuare plătite, sunt în continuare acordate, dar totodată știm că pentru ca fluxul de credite să fie unul continuu, avem nevoie de bănci pe de o parte, dar avem nevoie și de îndeplinirea unor precondiții. Deci uh, există mereu uh, potențialele riscuri ce trebuie luate în calcul. De data aceasta, riscurile au crescut din cauza crizei. Și cererea de credite trebuie mai întâi să fie una existentă, din nou. anumite bănci vin și spun, da, există cerere de credite, dar nu o putem onora din imposibilitatea de plată a potențialul beneficiari. Aș, pe de altă parte, potențialii clienți ai uh, băncilor se feresc acum să mai uh, acceseze credite. Este vorba despre clienții cu adevărat viabili. În ceea ce privește uh, anul 2011, vom uh, Uh, tăia acordurile directe de 500.000 de euro pe 2 ani întreprinderilor. Vor fi din nou uh, valabile regulile generale de ajutor de stat. Ajutoarele vor uh, avea un prag limită, desigur, și vom fi atenți la competitivitatea pe piață, pentru că noi considerăm că trebuie să menținem linia bugetară pe care am avut-o în ceea ce privește produsele ecologice. Nu am utilizat-o prea mult până acum. Vrem să creăm condiții favorabile, astfel încât capitalul de risc și uh, facilitățile de export de credit să rămână în continuare. Vrem uh, ca ceea ce se întâmplă după, din 2011 încolo să fie în beneficiul IMM-urilor. Deocamdată, aceștia au fost principalii beneficiari ai cadrului temporar. Împreună cu comisarul Barnier am avut o cooperare excelentă, fără probleme. Disponibilitatea de cooperare a fost uh, extrem de bună, la fel și cu direcțiile generale de resort, pentru că cunoșteam foarte bine activitățile acestora din uh, experiența mea anterioară. Am ieșit din recesiune, să nu uităm, dar încă nu am ieșit din criză. Dom nu cred, domnule Lambert, că condițiile acordate de BCE pot fi considerate ajutor de stat. Politica monetară nu e ajutor de stat, e politică monetară. Trebuie să fie trasă aici o linie foarte netă de diferențiere. Dacă Comisia sau oricine altcineva încearcă să se implice în politicile monetare, s-a zis cu independența BCE și ar fi cel mai rău lucru posibil. Cred că trebuie să tragem această linie. Condițiile excepționale în care a fost desfășurată politica monetară și continuă să fie desfășurată de către Banca Centrală sunt circumstanțe ce țin de politica monetară a Băncii Centrale Europene. Costurile crizei E prea devreme ca să facem acest calcul. Sunt foarte multe garanții și trebuie să vedem dacă până la urmă nu vor fi utilizate și în ce măsură vor fi utilizate. Există injecții de capital, nu mai știu cum se spune în franceză, și sperăm ca într-o zi sau alta acestea să fie vândute din nou piețelor. Vom vedea ce, va, ce vor câștiga statele de aici, din această revânzare. Dar este încă foarte devreme ca să spunem care este costul crizei. În orice caz, cunoaștem riscurile la care sunt expuși banii cetățenilor, banii contribuabililor și acestea țin de gestiunea crizei bancare și de buna rezolvare a crizei bancare. După cum am spus, cifrele arată că există o cantitate enormă de bani, dar este prea devreme ca să vedem dacă la sfârșit ieșim pe plus sau pe minus. Am văzut în anii 90 niște exemple aici în Europa în care statul a uh, câștigat până la urmă bani, a riscat banii contribuabilor și la sfârșit a câștigat. Sper să fie și acum cazul. Ați vorbit și dumneavoastră despre banca irlandeză, care nu este o bancă oarecare, este o bancă care găsește soluții. Problema în Irlanda este cealaltă bancă. În uh, legătură cu ultimele întrebări, convertirea datoriilor publice trimițându-le la Banca Centrală Europeană, aceasta nu este o soluție. E o falsă soluție din toate punctele de vedere. Și în cele din urmă, vă rog să mă lăsați să răspund și la ultima întrebare și după aceea. Domnul Borghezi o întrerupe. Eu am spus o parte, nu totalitate. Asta a spus Banca Centrală și asta se și întâmplă, sau asta se încearcă să se facă, și anume, se încearcă să se cumpere titlurile pentru datorile publice ale anumitor state membre din, Uniunea, din zona euro, se încearcă să cumpere cantități, de exemplu, din ajutorul public portughez, grec sau așa mai departe. În orice caz, nu, uh, Banca Centrală trebuie să decidă și trebuie să-l întrebați dumneavoastră pe domnul Trișe când va veni aici uh, exact care este situația. În ceea ce privește cursul de schimb, nu știu cum este astăzi când s-a întâlnit Euro-Troica, domnul Juncker, domnul Trișe, și vor avea o întâlnire foarte pozitivă cu premierul chinez. Doamna președintă. Vă mulțumesc, doamna președintă. Pentru a răspunde domnului Cavaliu. apropo de propunerea Comisiei cu privire la gestionarea și prevenirea crizelor, pot să vă spun că eu procedez așa cum uh, v-am mai spus. Uh, cu seriozitate, repede și bine, dar fără improvizații. Când a apărut criza, v-am propus să discutăm împreună. În octombrie, de asemenea, v-am propus uh, să vă comunic care au fost rezultatele cu uh, în, în urma discuțiilor cu reprezentanții ai guvernelor, de exemplu, am fost uh, și am vorbit cu ministrul de finanțe din Spania. Știți foarte bine că e vorba despre subiecte deosebit de complexe atunci când vorbim despre drepturile uh, creditorilor. Când vorbim despre armonizarea sistemelor de faliment din cele 27 de state membre, ca să avem o primă tentativă de armonizare, nu ne putem permite să facem improvizații. Și așa cum am făcut și cu reglementarea produselor derivate, cum am făcut cu uh, vânzările de active uh, fără acoperire, am avut nevoie de ceva timp, dar de fiecare dată am venit cu o propunere serioasă care ținea cont de toate datele problemei. Și trebuie să știți că acționăm în paralel cu partenerii americani. Domnul Lambert, așa cum a spus și Joachim, banca anglo-irlandeză, din cauza că a fost naționalizată, nu a fost uh, supusă unui test de stres, în schimb, cealaltă bancă, care este de fapt o bancă individuală, a trecut cu bine acest test. Trebuie să știți că acest test este o probă pe care o dai într-o zi. Este un rezultat în momentul acela. Nu este o dovadă a capacității de rezistență a băncii pe termen lung. și evaluările uh, de la o, un test la altul se vor face uh, ulterior, tot timpul respectând nevoia de transparență. Și autoritățile naționale vor lua de la caz la caz, de la bancă la bancă, hotărârile care se impun, deciziile care se impun pentru restructurare. Răspunsul la a doua dumneavoastră întrebare este da exact uh, cu aceasta mă ocup eu acum, încă o dată, fără să mă pripesc. Când am inventat această uh, cutie cu instrumente, am încercat să trag toate învățămintele. Am încercat să văd ce pot să scot și ce pot să pun la loc înapoi în această cutie. Fac trimitere la instrumente precum supravegherea, fie ea internă sau externă. Vor exista apoi consecințe, penalizări, interdicții de uh, um, distribuire de, de bonusuri, de emisiuni, de dividende și așa mai departe. Și așa vom reuși să avem bani disponibili pentru a pune pe picioare acest fond uh, pentru uh, rezolvarea uh, uh cazurilor băncilor care uh, se află în dificultate. În luna octombrie voi publica o comunicare pe această temă. Uh, domnule Borghezi, eu vreau să mai adaug ceva la ce a spus foarte bine colegul Almunia. Este un subiect pe care îl luăm în serios și anume cel al politicii monetare și al instabilității actuale. Chiar astăzi Oli Ren, uh, Jean-Claude Juncker și uh, uh, domnul Trichet se întâlnesc cu autoritățile din China și noi pledăm pentru un sistem monetar mai stabil și care să reflecteze mai obiectiv um, locul pe care îl ocupă economiile pe plan mondial, lucru care nu se întâmplă astăzi. Și având în vedere rolul pe care China vrea să-l joace atât pe plan politic, uh, diplomatic, cât și economic, ar uh, trebui să ia anumite decizii care se impun și credem că întâlnirea de astăzi uh, îi va încuraja să o facă. Mulțumesc! Mulțumim! Facem acum runda următoare de întrebări. Sofie, ești prima care ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte! Foarte pe scurt, menționez că anul trecut am adoptat uh, raportul anual 2008 privind competiția și atunci am rugat Comisia să vină cu o analiză în detaliu a impactului ajutoarelor de stat acordate și de fiecare dată primim doar un rezumat al deciziilor deja luate, dar asta nu spune nimic despre rezultate. Știu că este încă prematur, dar este important că dacă tot cheltuim sume atât de mari din banul public, să știm că aceste sume au fost uh, utilizate ca atare. Am uh, analizat prezentarea dumneavoastră și din nou constat că primesc o listă cu deciziile deja luate, o listă cu sumele alocate pentru proiectul cu tare și cu tare. Însă eu nu am de unde să știu dacă acele sume au fost bine cheltuite. Doar făcând o analiză în detaliu putem să justificăm noi măsuri, să renunțăm la anumite măsuri sau să le modificăm. Deocamdată mie nu mi este în clar la ce vă referiți când spuneți că ați modificat sau restricționat, restricționat cadrul temporar. Pe ce bază ați făcut asta? Eu cred că noi, Parlamentul European, suntem uh, direct vizați și avem dreptul să știm ce se întâmplă. La urmă, urmă discutăm <coughs> despre sume de bani care au crescut datoria publică enorm și trebuie să știm dacă acele sume au fost utile. Silvii, ai cuvântul. Îmi pare rău, după Jose Manuel și Sofie, vreau și eu să mai uh, răsucesc cuțitul în rană și să spun că această întrebare se referă la o excepție. Ați spus și dumneavoastră că e prima dată când a fost aplicată această prevedere și Comisia a avut motive să o facă. Însă atunci când ne aflăm într-o situație de excepție și nu uh, într-un într caz specific al regulei, regulii, avem dreptul să știm în cadrul acestei excepții cum au fost folosiți banii și să spunem cetățenilor noștri ce s-a întâmplat. Poate că domnul Barnier va fi uimit de următoarea pe care urmează să o pun. E cam filozofică, dar într-o criză trebuie să evoluăm, dar trebuie oare să ne și protejăm Oare copiii noștri au nevoie ca noi să protejăm sistemul existent sau au poate nevoie să investim o mare parte din acești bani în lucruri care încă nu există. Eu uh, țin la ce ați spus dumneavoastră și anume că creșterea uh, verde nu a fost prioritară. Vreau să știu ce se face cu acești bani. Se protejează ce e vechi într-o lume în care totul se schimbă și în care tot, toată lumea se orientează către soluții de viitor. Înțeleg care este dificultatea dumneavoastră conduceți economia europeană în situații dificile. Dar eu cred că noi ne dorim ceva de calitate și nu doar o listă cantitativă de măsuri. Thank you, Antolin. Mulțumesc, Antolin. Eu valoro pozitivamente. Mulțumesc, doamnă președinte. Apreciez uh, ceea ce au făcut ambii comisari. Desigur că asistența temporară este un răspuns firesc la criză. Dar pentru a ajunge la o soluție finală, trebuie să ținem seama de toate problemele. A trebuit să se acționeze ca răspuns la o urgență. Și crizele financiare atrag cu sine mai multe riscuri. Odată este riscul prelungirii crizei și de cealaltă parte este riscul, riscul de a aloca prea mult și de cealaltă parte riscul de a aloca prea puțin ca răspuns la criză. Și atunci, că discutăm despre cooperarea statelor membre, aș dori să știu cum anume utilizează acestea sumele alocate și, în al treilea rând, ce se întâmplă cu oportunismul ce rezultă din criză? Ce se întâmplă cu persoanele care întârzie restructurarea? Ați vorbit despre condiții mai stricte pentru aceste persoane. Evident, aceste, acești indivizi nu ar trebui să beneficieze de avantajele propuse. Ați discutat și despre uh, finanțarea IMM-ului, IMM-urilor. Cunoașteți poziția noastră în ceea ce privește situația acestora. IMM-urile trebuie să beneficieze de ajutor, dacă, mai ales dacă este vorba de, fin, de chestiuni financiare. Ați vorbit despre importanța supravegherii economice și despre faptul că acum aceasta trebuie implementată pe deplin. Foarte bine! Însă aș vrea să aflu care este calendarul și ce următori pași sunt de luat. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Mai întâi, domnul Barnier. Eu cred că multe dintre întrebări v-au fost adresate dumneavoastră și mai apoi va avea posibilitatea și comisarul Almunia să reacționeze. Uh, cred că Joachim va putea să răspundă mai bine doamnei Indveld, care uh, a spus același lucruri ca și Silvi Gular. Vă dați seama că atunci când venim în fața dumneavoastră și încercăm să vă răspundem la întrebări, când vă vorbim despre aceste ajutoare care au fost acordate în ultimul timp, încercăm să uh, vă spunem ce s-a întâmplat și ce încercăm să facem pe viitor, cum putem să punem pe picioare un sistem ca să nu se mai repete asemenea situație în care este nevoie de acordarea de ajutor din fonduri publice. Nu vrem să ne mulțumim numai cu gestionarea crizei, cu uh, restabilirea echilibrului finanțelor publice, cu supravegherea piețelor financiare, cu guvernarea economică. Nu. Noi vrem să mergem mai departe, să avem niște proiecte economice care vor relansa creșterea economică, vor genera noi locuri de muncă și că vom reuși să ajungem la o situație mai bună decât în ultimii 15 ani. Parlamentul are un rol major de jucat și tocmai de aceea venim în fața dumneavoastră și vă vorbim despre necesitatea de a avea noi reguli. Trebuie ca piețele financiare să funcționeze în uh, economia reală și nu contrarul. Trebuie ca aceste piețe să servească interesele economiei, economi, uh, serve, interesele um, um, in, industriei, a actorilor publici și privați. Vă spun lucrurile cu toată sinceritatea. Iată care este strategia mea pentru următorii ani. Să fac ca piețele financiare să revină acolo de unde n-ar fi trebuit niciodată să se dezlipească în economia reală. Avem nevoie de ele, dar numai cu această condiție, să funcționeze în serviciul economiei reale. Și obiectivul uh, Uh, legii pieței unice, care uh, va fi prezentată la sfârșitul lunii, este tocmai acesta, ca piața unică să funcționeze mai bine pentru a avea creștere, competitivitate, calitate, progres și toate uh, spre beneficiul oamenilor, fie ei consumatori, muncitori, antreprenori, beneficiari de servicii, persoane care dețin depozite, uh, conturi de economii și așa mai departe. Este o parte a răspunderilor mele și este un interes pe care îl împărtășesc cu mulți dintre colegii mei, dintre care Joachim Almunia. Deci trebuie să putem să creăm condițiile necesare pentru a avea o nouă formă de creștere economică. Și atunci când am creat acest pachet de supraveghere, a piețelor financiare, mi-am dorit să ofer uh, decidenților politici tot arsenalul necesar pentru a uh, uh, gestiona situația actuală și pentru a preveni crize viitoare. Și să nu uităm că timpul trece repede, că oamenii au o memoria scurtă și de aceea trebuie să folosim această oportunitate cu toată inteligența. Indic colegului Sanchez, uh, care căruia îi mulțumesc pentru vigilență, că împreună cu colaboratorii mei facem tot ce putem pentru ca toate cele trei noi autorități de supraveghere să poată să înceapă să funcționeze de pe 1 ianuarie. Apoi, știți că va exista o perioadă de tranziție pentru președinții directori și, de asemenea, pentru uh, Consiliul European de Risc sistemic. Eu am să încerc să fac uh, o listă uh, cu uh, cele câteva nume dintre care vom putea să alegem membrii Consiliului Executiv. Pentru că lucrul cel mai important este independența, independența acestei autorități. Toate acestea pentru a respecta ceea ce dumneavoastră ați votat. Sunteți gata, domnule Almunia? Tu, madame. Da, Aș vrea să răspund doamnei Intveld în ceea ce privește impactul ajutorului de stat. Este oarecum prematur să evaluăm uh, rezultatul concret. Încă nici nu am ieșit din criză. Și pentru a trage linia acum, și a trage linia acum, cred că ar fi prea timpuriu. Ar putea să avem niște concluzii intermediare în ceea ce privește aspectul strict financiar al acestui efort concertat pe toate planurile. Am uh, reușit să ne descurcăm uh, în această perioadă de criză, am uh, salvat și restructurat un sector cu instituțiile sale, am găsit în această criză ceea ce îi lipsea cadrului nostru, după cum ne-a spus și Michel. Ne-a spus foarte clar că ceea ce s-a făcut cu cooperarea dumneavoastră Uh, și uh, a fost foarte bine și dar ne-a arătat odată ce mai trebuie să facem pe viitor și mai sunt foarte multe lucruri ce uh, trebuie întreprinse pentru a ieși în sfârșit la liman și pentru a scăpa de acest risc sistemic. Însă, la nivelul sectorului financiar, am întreprins foarte multe cu instrumentele ce ne-au stat la dispoziție și instrumentele uh, se refereau la uh, Uh, ajutoarele de stat care inițial nu fuseseră concepute pentru astfel de intervenții, așa că noi a trebuit pur și simplu să inventăm un cadru pentru situații excepționale, să ne referim la cadrul juridic uh, excepțional, încercând să evităm riscul prezentat anterior. Deocamdată tratăm probleme foarte dificile în continuare. Am menționat cazul Irlandei. Am menționat și cazul băncilor landurilor din Germania. Ei bine, trebuie să ne gândim uh, că acum tratăm uh, foarte serios aceste cazuri. Bine, aceste cazuri ne-au fost semnalate cu mult timp în urmă, dar iată că acum avem posibilitatea de a merge până la capăt și a trata cazurile cu maximă seriozitate. Au apărut și foarte multe lucruri la nivel individual, de exemplu cazul Fortis. În timpul crizei Fortis am descoperit că singura soluție a fost dată de fragmentare, fragmentarea la, chiar la nucleul uh, pieței interne, în, în, în inima Beneluxului, în inima fondatorilor proiectului european. Și acum monitorizăm, desigur, implementarea ceea ce s-a decis. Câteodată este ușor să monitorizăm, pentru că instituțiile, autoritățile la nivel național uh, sunt 100% uh, în concordanță cu măsurile luate, dar sigur că, după cum știți noastră poate mai bine ca mine, în anumite cazuri este mai greu. Exercităm acum presiune pentru monitorizarea până la capăt, pentru a vedea ce a rezultat din deciziile luate. În ceea ce privește aspectul nefinanciar privind cadrul temporar, am mai spus-o, Analiza de acum nu poate să fie analiza finală pentru cele șase capitole, dar am spus prin, în analiza inter, interimară că de la 31 decembrie încolo, cele 500 de mii de euro ca ajutor să fie sistate, pentru că nu mai sunt utile, nu mai sunt bune. După cum a spus uh, colegul nostru, uh, nu, această sumă, acest ajutor va fi un obstacol în, caz, în calea adaptării la noua situație. Sigur, acest instrument a fost extrem de util în momentul critic al crizei, dar deocamdată putem să constatăm că nu mai este cazul. S-a ajuns la finele acestui instrument. În ceea ce privește garanțiile subvenționate, în mod normal, uh, am reușit să în, în mod normal, ajutorul de stat ar fi fost utilizat în alte condiții, însă în condițiile date noi am reușit să avem aceste instrumente pe care să le utilizăm pentru marile întreprinderi care nu au avut așa mari probleme în accesarea creditelor. Și în majoritatea cazurilor am, am avut uh, situații care necesită revizuirea condițiilor, de exemplu pentru IMM-uri. În 2011 de aceea vom avea în continuare uh, Uh, aceste IMM-urile vor avea în continuare uh, nevoie de ajutor pentru că încă nu au acces la creditare și nu au acces la piețe, dată fiind dimensiunea lor redusă. Astfel, am reușit să evităm concentrarea cadrului temporar pe sprijinirea unui singur sector. Și, sigur, au existat tentații, cărora le-am făcut față cu brio. Asta cel puțin uh, în definirea schemelor de ajutor național. În practică, nu știu. Sperăm că au fost uh, echilibrate. Vom avea concluzii date nu doar de cifre, uh, concluzii pe care le vom publica în scurt timp, de exemplu, tabloul de bord privind ajutorul de stat. Dar nu putem să facem o evaluare finală pentru că este încă mult prea devreme pot să, acestea fiind spuse, pot să răspund și la întrebarea doamnei Gular. În ceea ce privește protejarea situației existente, la începutul crizei trebuia să protejăm tot ce mai rămăsese în picioare, pentru că era singura posibilitate, dar acum trebuie să schimbăm. Trebuie să eliminăm divergențele ca să avem acces la finanțare și să aibă IMM-urile acces să nu mai aibă dificultăți chiar de anul viitor nu vor mai avea dificultăți și trebuie să le ajutăm printr-un regim care nu va fi uh, același pentru toată lumea. Vor fi condiții specifice. Însă nu mai este momentul să spunem că trebuie protejat orice. 2011, după ce putem vedea astăzi, că va însemna 2011 pe plan economic, pe plan financiar, pe plan de concurență, pe piețele financiare și așa mai departe, 2011 este un an în care trebuie să se accelereze reformele, un an în care majoritatea statelor membre vor fi supuse unor condiții bugetare <coughs> foarte dure și este un an în care trebuie să uh, rupem ritmul, trebuie să ieșim dintr-o strategie de criză care are caracter excepțional și în care nu vom putea încă să spunem că gata, am scăpat. În ceea ce privește uh, ecolo măsurile ecologice, lăsând la o parte celelalte politici. Ca să meargă, ce s-a întâmplat cu aceste linii din cadrul temporar pentru produsele ecologice? Condițiile de aplicare normale a orientărilor de, ale orientărilor de stat pentru produsele ecologice erau suficiente nu erau diferite de condițiile din Temporary Framework. Majoritatea statelor membre au preferat cele care au făcut politici verzi în toiul crizei, să folosească regimul normal și nu un regim excepțional. Cred că doar patru state au folosit aceste prevederi excepționale. El timing... În ceea ce privește intervenția domnului Sanchez Presedo și calendarul. Ei bine, trebuie să vedem când, e, când ajungem, venim în momentul în care trebuie să ne retragem. Oricum, aceasta va fi o decizie politică. Pot să vă spun că înainte de vară, când am discutat la servicii și la direcție generale despre ce se va întâmpla în 2011 cu regulamentul în curs, majoritatea participanților au spus pe un ton optimism că va fi posibil ca în 2011 să ne întoarcem la normalitate. Dar am văzut ce s-a întâmplat pe timp de vară, am văzut ce s-a întâmplat cu insolvența Irlandei și am devenit mai prudenți în exprimare. De asemenea, și țările din afara Uniunii Europene și acestea și-au pierdut optimismul. Uh, și datele din uh, Germania din 2010, uh, din al doilea semestru, nu arată atât de bine pe cum ne-am fi așteptat. Și acum, la, în aceste zile, la reuniunea Fondului Monetar Internațional, s-a emis o poziție în ceea ce privește previziunile pentru 2011. Deci, optimismul nostru a mai scăzut, s-a mai domolit pe timp de vară. Statele membre au cooperat bine cu noi pe ansamblu. Iar cifrele pe care vi le-am prezentat și îmi cer scuze că au fost atâtea, nu fac decât să reflecte faptul că multe programe au fost adoptate, dar au fost aplicate foarte prudent. S-a utilizat doar 20%, s-a utilizat doar 20% din ceea ce s-a oferit prin uh, reglementările pentru uh, sectorul non-financiar. Pot să numesc două probleme aici. sper că aceste probleme să dispară pe 31 decembrie când vom adopta măsurile de adaptare. Odată discut despre uh, problema interpretării regulamentului. Subvenția de 500.000 de euro pro întreprindere a fost uh, asociată cu subvenția de credite, au fost combinate acestea două, dar uh, avantajul a fost mult prea mare la final și tocmai de aceea vom renunța din 2011 această măsură. Și, de asemenea, menționez încă un caz în care, la nivelul unui stat membru, s-a exercitat presiune de a utiliza aceste instrumente pentru un anumit sector, în special pentru industria de stat a um, acelui stat. Dar am, uh, am uh, înăturat din faș această tendință pentru că am identificat-o la timp. E bine, până acum, pe ansamblu, tind să spun că experiența cu aceste instrumente a fost pozitivă. În ceea ce privește situația IMM-urilor și a capitalurilor de, cu risc ridicat și în ceea ce privește posibilitatea altor ajutoare de stat. Desigur că vom lua în calcul această uh, chestiune și pe viitor. Nu sunt un comisar care să apere și să militeze pentru ajutoare de stat, însă previziunea pentru 2011 tinde să meargă în direcția adaptării la acest regulament și la urma urmei ne vom uh, concentra pe faptul că anul 2011 trebuie să fie anul în care acest sistem uh, implementat excepțional pe timp de criză trebuie să ajungă la final. Avem nevoie de o politică de consolidare bugetară, este clar, dar avem nevoie și de creștere economică. Și Creșterea economică nu depinde de ajutoarele de stat, ci de reforme. Așadar, militez în acest context pentru Agenda 2020 cât mai repede cu putință. Președinta, da, văd că timpul nu e de partea noastră. Am uh, patru luări de cuvânt. Vă rog să fiți cât se poate de succinți. Uh, um, Mulțumesc, doamnă președinte, domnul Epping. Ei bine, în repetate rânduri se spune că nu se dorește distorsionarea competiției cu măsurile luate, dar dacă ne uităm la liniile directoare date de aceste măsuri, vedem că tocmai la asta s-a ajuns. ANG a avut uh, probleme, a, avut, uh, a fost lider la prețuri, KBC nu. Uh, KBC și Lloyd au avut, am registrat foarte multe pierderi, în timp ce ANG a câștigat. Deci de ce aceste diferențe? Comisia a câștigat foarte multe prerogative cu aceste linii directoare. Dar iată că acum, cred eu, Comisia utilizează politica de competiție pentru a viza mult mai multe sectoare. Se pare că, domnule Almunia, nu sunteți doar responsabil de competiție, și de politica industrială. Și care este rezultatul? În loc să preveniți distorsionarea competiției, nu faceți decât să o adânciți. Așadar, domnule comisar, explicați-mi, vă rog, de ce cazuri similare uh, au fost tratate diferit și unde este transparența. La final aș dori să mă refer și la cadrul temporar. Ați spus că acesta va expira. Însă, ce înseamnă temporar la urma urmei? Pentru că în urmă cu două săptămâni, președintele Trișe a spus că Uh, creditele, fluxul de credite va fi reluat. Însă dacă ajutorul de stat nu este sistat, atunci statele membre vor începe să supracapitalizeze anumite sectoare și iată, din nou se va ajunge la distorsionarea competiției. Mulțumesc! Muchas gracias, señora presidenta. Una Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare pentru ambii comisari. Nu mă îngrijorează uh, riscul de a se degaja de aici o Europa pe două viteze. Am văzut că unele state și-au revenit puternic și că redresarea lor include și o redresare pe planul creditului, ținând cont de ce a spus domnul Garcia Magario? Comisia ne-a spus că avem nevoie de bănci sănătoase ca să uh, restaurăm uh, creșterea dar avem nevoie și de uh, fonduri solvabile ca să creăm o cerere. Aș vrea să știu dacă, ce părere are Comisia despre reformele întreprinse în anumite state membre, care poate că nu au uh, susținut aceste reforme prin nivelurile de convingere necesare pentru a crea flexibilitate pe piață. Și Spania ar fi un exemplu, dacă vă uitați la piața uh, de acolo. Există suspiciuni că reforma actuală nu va genera locuri de muncă. Vă mulțumesc. Clintz, dragii mei, este o criză globală. Și cu toate acestea, președintele Sarkozy a cerut ca G20 să răspundă, să dea un răspuns uh, global la această problemă globală. Acum, la doi ani după căderea Lehman Brothers, țin să spun că sunt profund dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat la nivel global per ansamblu. Pe atunci ni s-a promis că fiecare produs, fiecare participant la piață va, fi, va beneficia de reguli egale, însă acum ne dăm seama că între poziția SUA și poziția Uniunii Europene există diferențe foarte mari. Am uh, văzut că sunt mai multe diferențe decât similitudini între noi. Vrem să introducem Basel 3 prin cap- capital, și capitalizarea băncilor, după cum s-a spus, și să îmbunătățim capitalizarea băncilor. Dar trebuie să vedem, participă americanii la acest proiect, pentru că am mai văzut uh, cazuri în care s-au uh, plasat în fruntea unui demers și la final au renunțat. Ce se întâmplă dacă ni se spune că e nevoie mai mult decât Basel 2 sau Basel 3? Ce se întâmplă în această situație? Fiecare măsură luată face sens Însă, luate împreună toate măsurile, atunci trebuie să vedem dacă nu cumva se ajunge la mult prea multă împovărare la nivelul sectorului financiar. Nu ar fi uh, și nu cumva astfel am ratat atingerea obiectivului de a fi mai bun, mai competitiv, mai sigur. Mulțumesc. Și eu aș avea o întrebare la domnul Barnier, spune domnul Zimon, către deci, către domnul Barnier, ați spus ce înseamnă prevenția pe de o parte și protecția pe de altă parte. Ați spus de asemenea că prevenția uh, este mereu uh, de dorit decât să soluționăm o problemă. Însă, sunt de acord cu noastră, însă, dată fiind situația actuală și dată fiind procedura legislativă, cum legați aceste două puncte între ele? Când discutăm despre sisteme de securitate, trebuie să vedem exact ce se întâmplă cu implementarea acestora pentru problemele deja declanșate, ce se întâmplă cu cei care uh, au suferit un colaps, ce se întâmplă cu cei care în paralel uh, trebuie să implementeze măsuri de prevenție pentru preîntâmpinarea colapsului. Asta pentru a ă, garanta competitivitatea cu alte bănci. Deci ce se întâmplă cu această diferență de situații? Pentru că pe mine nu m-a convins. Dau acum cuvântul domnului comisar Almunia mai întâi. Nu puteți să vorbiți atât de mult cât ați vorbit ultima dată, pentru că nu mai avem timp. Cinci minute maxim. Și mai puțin, spune domnul comisar. Pentru domnul Epping, de ce deciziile privind uh, ING sau Credit Bank sau Deloitte sau alte bănci au, uh, nu sunt aceleași, nu sunt la fel deci răspunsurile date în cazuri individuale. Ei bine, pentru că situațiile nu au fost la fel la nivel național, Există diferențe, din motive bune sau rele, dar există. Eu aș vrea să fie diferențe mai puține între piețele financiare naționale, dar ele nu sunt la fel. Piața olandeză, sectorul bancar, la nivel național, în uh, țările de jos are cu totul alte caracteristici decât cel din Germania, cel din Franța nu este la fel cu cel din Marea Britanie și așa mai departe. Deciziile au fost diferite, dar sunt transparente, cu excepția elementelor din decizii care nu pot să fie făcute publice pentru că vor denatura competiția, concurența, mă scuzați, dar cred că am acordat un tratament echitabil, nu identic, însă corect tuturor băncilor și monitorizăm implementarea tuturor acestor decizii cu aceeași severitate și cu aceeași monitorizare uh, îndeaproape. colegul Tajani este responsabil de aceste politici, eu sunt responsabil de evitarea unei interpretări greșite a ceea ce înseamnă o politică industrială modernă. Asta înseamnă uh, nu o politică sectorială, nu o politică care alege câștigători anumite întreprinderi din anumite sectoare. Noi trebuie să oferim instrumente orizontale pentru un sector industrial competitiv și pentru o economie deschisă și competitivă care să facă față concurenței globale. Și în ajutorul de stat și în regulamentul antitrust, instrumentele ajută la acest obiectiv. În raportul Mario Monti se vorbește despre piața internă și rolul concurenței este să ducă la o piață internă puternică pentru secolul 21. Și de asta avem nevoie de o piață internă puternică. Temporar, într-adevăr, aceste măsuri sunt temporare. V-am spus tuturor că cadrul temporar, așa cum îl cunoșteam noi, nu va mai exista de la 1 ianuarie 2011, dar anumite elemente vor continua cu adaptările de rigoare în funcție de circumstanțele în care se găsesc IMM-urile și întreprinderile, întreprinderile respective în anul viitor. Deci eu știu ce înseamnă temporar și aș vrea să cred că peste o lună condițiile pentru 2011 se vor schimba în așa măsură încât să sugereze Comisiei să elimine cadrul temporar. Însă, din păcate, această dorință nu va fi confirmată și va trebui să ne confruntăm cu probleme dificile anul viitor și va fi nevoie de excepții, dar nu de excepții atât de mari, cum a fost cazul în 2009 și în anul curent. Domnule Tremosa, la reforma eh, de los... supravegherea reformei de către Comisie în statele membre este un proces care va fi mult mai sever după pachetul pe care l-am adoptat săptămâna trecută, 29 septembrie. Dacă dumneavoastră și Consiliul veți aproba aceste măsuri, vom obține garanțiile pe care nu le-am obținut până acum în legătură cu supravegherea bugetară și asigurarea unei bune coordonări. Vă asigur că vigilența va fi mai riguroasă decât au, ar putea să accepte statele membre sau parlamentele, dar suntem gata să ne asumăm riscul. Domnul Barnier. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Tremosa, cu siguranță trebuie să limităm riscurile și să împiedicăm ca orice supraveghere să se desfășoare pe două viteze. Supravegherea bugetară pe care a menționat-o Joachim este, trebuie să respecte acest principiu și la fel și supravegherea financiară prima responsabilitate pentru supravegherea financiară aparține fiecărui stat cu instrumentele adecvate și autoritățile adecvate. Supravegherea națională, dar de acum înainte vom avea și aceste cadre. Am vorbit despre un radar în care uh, vor exista momente și locuri în care autoritățile naționale de supraveghere vor colabora pentru ca fiecare să-și ia deciziile independent de ceilalți după aceea, ca să evităm aceste două viteze în domeniul supravegherii și trebuie de asemenea să uh, evităm și filozofia pieței unice, dar dublei viteze în domeniul dezvoltării economice. Acesta este obiectivul redresării pe care dorim să o propunem, redresarea pieței unice, dirijată către IMM-uri și către cetățeni atunci când ei sunt actori sau consumatori în cadrul economiei. Acesta este și obiectul politicilor care sunt importante pentru dumneavoastră și pentru mine, cum a fost politica de care mă ocupam eu cu câțiva ani în urmă, și anume politica de coeziune. La vremea respectivă a fost creată pentru a însoți construcția pieței unice și pentru a evita această prăpastie teritorială în cadrul pieței unice. Și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să lucrăm într-o, pe o singură viteză. Și cred că din acest punct de vedere tragem concluziile potrivite din această criză. Domnul Clint a vorbit de ce se întâmplă pe cele două maluri ale Atlanticului. Haideți să nu uităm și cele ce se întâmplă în China sau în India sau în alte țări care au șefi de state și de guverne care au semnat angajamentele G20 și care au o forță economi economică în creștere. Esențialul tranzacțiilor de astăzi se desfășoară între americani și europeni, sunt împărțite între ei, dar va fi din ce în ce mai puțin așa. Trebuie să fim atenți la ce se întâmplă cu ceilalți semnatari ai G20. Dar uh, eu nu am aceeași viziune pesimistă pe care o aveți dumneavoastră. Cred că trebuie să nu fim naivi și nici să uh, Uh, nu uh, facem procese de intenție. Eu sunt foarte vigilent în legătură cu modul în care americanii pun în aplicare angajamentele pe care ni le-am asumat împreună la G20. Au votat o lege globală, un fel de lege umbrelă. O cunoașteți, are 4.000 de pagini. Va dura ceva timp, luni, ani pentru fiecare capitol să fie implementat. Noi avem o altă procedură, avem directive punctuale pe care eu le-am inclus într-o agendă coerentă pe 2 iunie anul acesta, v-am prezentat-o. Nu avem întotdeauna aceleași metode cu partenerii noștri, nu luăm întotdeauna aceleași măsuri, sistemele bancare nu seamănă, dar avem aceleași obiective și uh, ne informăm reciproc foarte uh, regulat cu supraveghetorul american, am vorbit despre produsele derivate și am ajuns la niște măsuri paralele. Cu domnul Tim Geithner am căzut de acord să pună în aplicare Basel 2 și jumătate la jumătatea anului 2011. Este un angajament puternic care a fost luat la ultima mea vizită în mai în, 2011, în 2010. Am uh, să merg în curând din nou în Statele Unite ca să verific aceste uh, aceste uh, măsuri, cum evoluează. Și, domnule Clint, probabil că aveți dreptate în legătură cu punerea în aplicare a planurilor prudențiale, Basel 3, americanii au fost foarte prezenți în sistemul de la Basel și vom avea grijă ca ei să implementeze într-un calendar paralel cu al nostru deciziile pe care le-au luat împreună cu noi la Basel. Și un al doilea subiect pe care îmi permit să-l aduc în atenția dumneavoastră și este foarte serios, avem o dezbatere aici asupra unui punct care poate să ducă la divergențe și anume standardele contabile. Când ne uităm în urmă, domnule Clint, și vedem de unde am pornit, ne dăm seama că am făcut un progres real, pentru că acum avem un cadru de guvernare mondială care este așa cum este, dar important este că există, există G20, avem decizii luate împreună. Domnule Simon, nu există o măsură unică care să-i protejeze pe depunători sau pe investitori, pe cei care economisesc. V-am amintit că în luna iulie am prezentat un proiect de directivă privind garantarea depozitelor și încă ceva la care eu țin mult, garantarea pentru ocrotirea investitorilor și a depunătorilor. Aceste mecanisme pentru uh, garantarea depozitelor trebuie să fie coerente și să corespundă cu sistemele din alte țări, inclusiv cu cele din Austria, care au fost create după mai mulți ani de uh, asumare reciprocă a riscurilor. Trebuie ca aceste sisteme să se potrivească unele cu altele, dar noi suntem datori față de investitori și față de depunători Trebuie să existe un ansamblu de măsuri de supraveghere externă, de bună guvernanță, de prevenire și gestiunea crizelor și acest ansamblu în întregime poate să aducă garanțiile necesare pentru cei care fac economii pentru depunători și investitori. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnilor comisari și mulțumesc și deputaților pentru aceste întrebări interesante. Vom trece acum la a doua parte a audierii noastre. Vom avea o pauză de 3-4 minute până când uh, noi vorbitori vor veni la prezidiu și ne vom lua la revedere de la comisar. Mulțumesc încă o dată! Okay, we're ready to... Reîncepem, doamnelor și domnilor, reuniunea noastră. So now we're going to move on to the... Vom trece la perspectiva actorilor de pe piața financiară și vom auzi scurte prezentări din partea a patru vorbitori. Îi am în următoarea ordine, nu știu dacă aceasta va fi și aceea în care ei vor interveni. Domnul Renovales, care este vicesecretar general la Santander Group, îi urăm bun venit. Dacă doriți, puteți începe și să nu faceți ca și comisarul Almonia, ci să vă rezumați la 5 minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimați membri ai Comisiei, vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați acordat posibilitatea de a vorbi în fața grupului Santander și de a discuta despre subiectele de pe ordinea de zi. Urmărim îndeaproape toate reformele implementate de Comisie și suntem, îi suntem recunoscători acestea pentru faptul că ne-a permis să venim aici. Permiteți-mi să vă să mă prezint, sunt Jaime Perez Renovales și sunt parte a Santander Group. Înainte de a intra în subiect, aș dori să prezint banca pe care o reprezint. Ne uh, axăm mai mult pe sectorul retail și comercial bancar. Uh, acționăm pe nouă piețe principale, atât uh, în Uniunea Europeană, în Spania, în Portugalia, în uh, Marea Britanie, Portugalia, <laughs> Germania, cât și în uh, SUA și America Latină, în esență, în principal în, Baz în Brazilia. Santander s-a dovedit a fi foarte rezistentă pe timpul uh, crizei financiare. Deci suntem una dintre puținele instituții financiare care nu a avut nevoie în aceste vremuri de criză de ajutor direct de stat. Acest lucru a fost demonstrat și de ultimul stres test, deci test de rezistență făcut de uh, Uh, supervizorii sectorului bancar european. Și în ceea ce privește solvența noastră și uh, bilanțul nostru consolidat, e bine, tocmai aceste două chestiuni ne-au permis să creștem uh, la nivel organic și anorganic. La nivel anorganic discutăm despre achiziția Alliance and Leicester și achiziția mai multe părți din Bradford and Bingley, uh, Uh, din, uh, și din Royal Bank of Scotland în Marea Britanie. În al doilea rând, am uh, achiziționat grupul SEB de Retail Banking din Germania și recent am achiziționat aproximativ 70% din Bank Zacorni VBK în Polonia. De fapt, aici avem, avem o achiziție uh, facilitată de Allied Irish Bank, noi uh, deținând 70% din capital. Așadar, noi am achiziționat, achiziționat, achiziționat bănci care ar fi avut nevoie de ajutor de stat, dacă nu am fi fost noi. Aș dori să revin acum la Uh, subiectul zilei de astăzi, referindu-mă în primul rând la regulamentele temporare adoptate ca răspuns la criză. În primul rând, recunoaștem faptul că această criză a fost o situație extraordinară și, după cum a spus domnul Almunia, a necesitat măsuri extreme pentru securizarea sistemului financiar și pentru restabilirea încrederii în sistem. Comisia a jucat un rol activ și a implementat proceduri astfel încât să, uh, să faciliteze ajutorul de stat. Menționăm aici planuri de restructurare, planuri de limitare a activităților unor instituții care primesc ajutor de stat. De asemenea, s-au făcut, este nevoie în continuare de investigații pentru a vedea ce măsuri mai trebuie luate și ce lecții mai trebuie învățate. În timpul crizei am învățat următoarele lucruri. În timpul crizei am văzut că de cele mai multe ori rambursarea capitalului injectat a fost sub prețurile pieței. De asemenea, nu au existat condiții în ceea ce privește uh, în ceea ce privește rambursarea și în ceea ce privește distribuția de dividende către uh, acționari, am văzut că acestea au fost uh, limitate sau restricționate la câștigul de pe piață. Um, Bazându-ne pe experiența noastră, credem că ajutorul de stat ar trebui să fie limitat la următoarele. Ar trebui să fie limitat la instituții financiare care sunt viabile și, de asemenea, instrumentele utilizate pentru injectarea de capital public ar trebui să fie bazate pe uh, prețul pieții. De asemenea, aceste măsuri ar trebui să fie temporare și, nu în ultimul rând, ar trebui să fie transparente și supuse unui set de condiții. În al doilea rând, țin să spun că S-a recunoscut necesitatea ajutorului de stat pentru, ajutor, pentru stabilitate financiară, dar acum trebuie să ne gândim la strategiile de ieșire și la planuri pentru revenirea la normalitate sau uh, la uh, restabilirea păcii în sistemul financiar, după cum s-a sugerat. Asta presupune restructurare cu cât măsurile de ajutor de stat există mai mult, cu atât potențialul de a distorsiona competitivitatea persistă. Băncile nu au beneficiat doar de injecții de capital, ci și de cost redus uh, de uh, finanțare. Și astfel avem uh, condiții inegale pe piață. Din 2008 solicităm renunțarea ajutorului de stat și acum, doi ani mai târziu, facem exact același lucru. Solicităm să fie adoptate noile, stand, noile uh, de, de, de aceea salutăm uh, măsurile Comisiei de a adopta noi standarde privind uh, garanți, garanțiile în iulie 2010. Nu în ultimul rând menționăm faptul că trebuie ca prin reforme să se reducă posibilitatea ca o astfel de criză să se repete. Reformele sunt absolut necesare, pentru că, iată, dacă nu vom mai avea crize, atunci nu vom mai avea nevoie nici de ajutor de stat. În opinia noastră, există cinci domenii necesare pentru reformarea, în care reformarea este absolut eh, necesară. Odată, capitalul. Avem nevoie de omogenitate la, capitalia, la calcularea capitalului. Trebuie să legăm capitalul de riscurile care persistă și, prin urmare, firmele care se angajează în activități mai riscante să beneficieze de mai mult capital. Lichiditatea. Aceleași principii se aplică. Ar trebui să ne mișcăm în direcția unei mai puternice lichidități și, în al treilea rând, discutăm despre guvernanță corporatistă. Instituție financiară ar trebui să aibă funcții de uh, management independent de risc cu au, suficientă autoritate, cu suficient prestigiu, suficient resur suficiente resurse. Și consiliile directoare ar trebui să monitorizeze în mod activ implementarea politicilor de remunerare. Președinte, întrerupe. Din păcate nu mai aveți timp. Ați depășit timpul cu două minute. Cred că cel mai bine ar fi da să vă opriți. Și mai târziu, spune președinta, veți continua. Îmi pare rău că l-am întrerupt pe vorbitor, spune președinta, dar dacă toată lumea vorbește atât de mult, nu vom mai avea timp de runda de întrebări. Îl avem acum pe domnul Ian Willem Vink de la ING Group. Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. ING a fost uh, călduros invitată să participe la audierea de astăzi și este o inițiativă importantă din punctul nostru de vedere pe care Comisia Econ a luat-o și ne bucurăm să ne aducem contribuția. Noi am primit ajutor de stat pentru a face față consecințelor uh, regulilor de contabilitate și din cauza portofoliului nostru de credite imobiliare de pe piața americană și Comisia Europeană ne-a cerut să ne reducem bilanțul cu 45%, respectiv 616 miliarde de euro. În plus, Comisia ne-a impus diverse condiții care ne limitează comportamentul pe o perioadă de 3 ani. Așa cum știți, ANG a făcut apel pe lângă Curtea Generală din uh, Curtea de Justiție din Luxemburg față de anumite elemente din decizia comisiei și, având în vedere faptul că încă nu s-a judecat această cauză, nu am să intru în detalii pe anumite teme. Aș vrea să încep prin a spune că criza financiară a fost un eveniment fără precedent și, prin urmare, era nevoie de o intervenție extraordinară. Trebuie să mulțumim Comisiei Europene pentru faptul că au reacționat atât de rapid Cadrul temporar pentru ajutorul de stat pentru sectorul financiar a permis statelor membre să furnizeze ajutor de stat băncilor, astfel încât să mențină stabilitatea sectorului financiar și în același timp să protejeze piața internă. Din nefericire, în momentul crizei nu exista o schemă, un fond de ajutor de stat la nivel european. Prin urmare, fiecare țară a trebuit să facă față consecințelor crizei uh, și a făcut-o într-un mod uh, uh, distinct în funcție de caracteristicile naționale. În cadrul audierii de astăzi aș vrea să vorbesc despre trei subiecte asupra cărora Parlamentul European și Comisia poate vor dori să reflecteze pe viitor. Primul subiect. Oare toate aceste măsuri de restructurare și de limitare a comportamentelor vor avea uh, uh, rezultatul scontat și vor putea să uh, salvgardeze competiția și să asigure un, uh, condiții echitabile de concurență. Să nu uităm faptul că toate aceste ajutoare care au fost acordate erau în interesul pieței interne și deci, prin urmare, în interesul consumatorilor. Unele măsuri însă pot să crească costurile sau să limiteze concurența, ca de exemplu interdicțiile uh, care ne privesc pe noi de, uh, în ce privește price leadership-ul. În plus, ar trebui să ne asigurăm că pentru a atinge acest obiectiv al asigurării unor condiții echitabile de concurență folosim etaloane corecte atunci când comparăm diferitele cazuri ale instituțiilor care au primit ajutor de stat. De exemplu, atunci când Comisia face evaluări de compatibilitate, ea nu include sprijinul uh, furnizat sub formă de lichidități de care au beneficiat anumite bănci, pe când măsurile de recapitalizare și oferirea de garanții sunt luate în considerare. De asemenea, schemele de ajutor uh, național în unele țări nu au respectat spiritul pieței interne. De aceea noi considerăm că doar în cazul în care sprijinul guvernamental atât direct cât și indirect este luat în calcul, se poate ajunge la asigurarea de condiții egale. De asemenea, este deosebit de important ca în contextul ajutorului de stat să se țină cont de uh, uh cerințele directivelor uh, CRD și IFRS, și ca acestea să fie aplicate la fel peste tot în Europa. Este cu atât mai indispensabil ca acest obiectiv al condițiilor egale să nu fie evaluat numai la nivel european, ci la nivel global, pentru că băncile europene fac față concurenței internaționale Economia europeană are nevoie de niște actori competitivi pe piața internațională pentru a face față concurenței cu instituții financiare din alte țări, mai ales Statele Unite și China. Cu alte cuvinte, nouă ni s-au impus măsuri de restructurare și constrângeri ale comportamentelor noastre, pe când Concurenții noștri din afara Uniunii Europene au primit sume importante cu titlul de ajutor din partea guvernului și nu trebuie să facă față unor asemenea constrângeri, asemenea poveri. Dacă politica uh, europeană dorește cu adevărat să se asigură că um, actorii săi financiari, instituțiile sale financiare vor face față concurenței internaționale, este în interesul lor să se gândească la impactul asupra economiei reale a tuturor măsurilor luate. Ajung acum la cel al doilea subiect pe care doream să-l abordez, cu alte cuvinte, evaluarea și îmbunătățirea cadrului pentru acordarea de ajutor de stat pentru a ajunge la o uh, prevedere a rezultatelor, eventualelor rezultate într-un mod mai transparent. În cadrul uh, uh, acestei legislații temporare pentru ajutorul de stat, Comisia Europeană are toată discreția pentru a ști cum să-și aplice propriile linii directoare. De fapt, nu sunt supuse decât unei revizuiri expose de către curțile europene. Însă, noi credem că tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani trebuie să fie analizat în profunzime și îmbunătățit. Orice fel de îmbunătățire a acestui cadru ar trebui să se aplice tuturor băncilor care au primit ajutor de stat, astfel încât să se mențină această, uh, aceste condiții egale de concurență pe piața internă. Ajung acum la cel de-al treilea subiect și anume dacă acest cadru temporar ar trebui să fie prelungit. Știm că deocamdată condițiile redresării economice sunt încă foarte fragile și variază mult de la o țară la alta, de aceea credem că ar fi în interesul tuturor ca acest cadru să mai dureze ceva timp. Am învățat multe din ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani de zile și credem că, datorită acestor învățăminte pe care le-am tras, vom putea să îmbunătățim acest cadru. Și noi să sprijinim orice fel de inițiative legislative care vor permite scăderea riscului și întărirea stabilității sistemului. Doamnă președinte, dați-mi voie să închei prin a spune că noi credem că este important să se facă o consultare în ce privește revizuirea cadrului temporar, astfel încât instituțiile europene să primească și să țină cont de punctele de vedere ale părților interesate. Vă mulțumesc, spune doamna Bău, și vă mulțumesc că v-ați respectat timpul alocat. Acum dăm cuvântul domnului Aviram Levi, care este șef al um, Divizei de Analize Financiare și de Cercetare Economică din de la Banca Italiei. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat aici să iau cuvântul. Înainte de a începe, câteva uh, avertizări. În primul rând, expertiza mea în acest domeniu se bazează pe faptul că în ultimii doi ani am fost implicat într-un proiect comun între Banca d'Italia, instituția la care lucrez, și Banc BIS Banca Acordurilor Internaționale. Aceasta s-a referit la măsurile de susținere referitoare la sistemul bancar. Am făcut uh, apoi o activitate de continuare în acest sens referitoare la uh, obligațiunile bancare garantate și efectele lor. Vreau să vă spun că părerile exprimate aici sunt ale mele personale și nu implică răspunderea băncii pentru care lucrez. Vreau să acopăr trei subiecte, în primul rând câteva cuvinte referitoare la dimensiunile și eficiența acestor garanții. În al doilea rând am să vorbesc despre efectele de denaturare provocate de aceste garanții și în al treilea rând am să mă refer la uh, continuare și anume dacă aceste garanții trebuie să fie extinse și în anul 2011. În primul rând, în legătură cu dimensiunea și eficiența acestor măsuri, Banca d'Italia și BIS, în cadrul proiectului comun, au efectuat un studiu referitor la efectele anunțării măsurilor de salvare. anunțurile acestea au fost făcute în toamna lui 2008 și probele pe care le-am găsit a fost că aceste comunicări au fost eficiente în prevenirea unor scenarii catastrofale, după cum a spus comisarul Almunia. Au redus riscul implicit și pe deasupra aceste măsuri au uh, reușit să continue finanțarea de piață pentru bănci, adică mă refer la finanțare prin credite și la emisiunea de uh, uh active, de titluri. Uh, în ceea ce privește evoluția garanțiilor în ultimii doi ani și jumătate, până la jumătatea lui 2009, gradul de emitere a fost destul de mare. După aceea a avut loc o scădere a emiterilor garantate și până acum rata lunară de emitere a fost mică, cu excepția a două vârfuri în iunie și în septembrie anul acesta, vârfuri care au fost provocate de problemele unei instituții specifice dintr-o anumită țară, deci nu reflectă o uh, slăbiciune generalizată. Cel de-al doilea punct, denaturarea de către aceste garanții bancare, sunt două grupuri de uh, denaturări. În primul rând, garantarea uh, obligațiunilor bancare. Am constatat că acestea implică că costurile uh, Uh, creditelor obținute prin bănci nu reflectă solvabilitatea băncilor, ci solvabilitatea statelor sau guvernelor respective. Această concluzie a avut uh, efecte negative. Unele bănci slabe care au fost susținute de guverne puternice au reușit să ia credite mult mai ieftine decât bănci mai solide și mai puternice, care însă aveau uh, un guvern mai slab în spate. Aceasta a fost prima denaturare. Un alt tip de denaturare a fost reprezentat de faptul că mai întâi băncile mari au luat partea leului în folosirea acestor garanții. A fost o concentrare mare în multe țări de utilizarea garanțiilor și, în al doilea rând, am constatat că de la jumătatea anului 2009, când condițiile de piață s-au stabilizat și tensiunile au scăzut, calitatea uh, garanțiilor Uh, solvabilitatea lor a scăzut în mod semnificativ. Deci ratingul creditelor a fost mai mic decât în prima perioadă, ceea ce implică că poate că aceste garanții au amânat restructurarea în anumite cazuri. Așadar, pe scurt, denaturările menționate au avut implicații importante asupra concurenței. Concurența a fost denaturată a avut loc o alocare incorrectă a resurselor și probabil că acest lucru va avea efecte pe termen lung asupra productivității sectorului bancar. Am să trec acum la partea a treia și ultima parte a prezentării mele, dar e cazul să extindem garanțiile și în 2011. Răspunsul este, pe scurt, da. Cu toate că utilizarea garanțiilor a scăzut de la jumătatea lui 2009 până acum, eu cred că o prelungire pe 2011 este recomandabilă, din două motive. În primul rând, o refinanțare a nevoilor uh, băncilor prin obligațiuni, într-un context caracterizat de riscuri suverane sporite și, de asemenea, nevoi de refinanțare pentru guverne. Mm, și, pe de altă parte, condițiile de piață sunt încă fragile. În al doilea rând, prelungirea aceasta este de recomandat pentru că, după cum am mai spus, în iulie Uniunea Europeană a adoptat o înăsprire a condițiilor Uniunii Europene pentru accesul la aceste garanții și asta a dus la reducerea denaturărilor concurenței. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la domnul Rod Carlton partener la uh, Freshfields Brookhouse Deringer, grupul specializat. For inviting me to participate in today. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru ocazia de a participa astăzi la această reuniune și pentru a uh, asista la lucrările comisiei. Sunt partener la Freshfields Brookhouse Deringer, partener uh, Uh, care avem parteneri în Europa, SUA, state din Golf și Asia. Eu și partenerii mei am uh, fost activi în 18 cazuri de salvgardare și restructurare uh, a băncilor și clienții noștri au fost deseori instituții financiare beneficiare ale măsurilor de salvgatare și restructurare. O să dori să vă vorbesc despre perspectiva noastră asupra acestor situații și aș vreau să spun ce credem noi, dar nu mă refer la noi folosindu-l ca și uh, Casa Regală din Marea Britanie, ci mai degrabă la învățămintele pe care le-am tras. Comentariile noastre nu doresc să promoveze niciun comer- interes interes comercial al clienților noștri. Așadar, doamnă președinte, vreau să fac patru remarce. În primul rând mă refer la faza de salvgardare a, din criza financiară. Complimentăm Comisia pentru flexibilitatea de care a dat dovadă și agilitatea de care a dat dovadă. Provocările au fost imense și Comisia le-a făcut față atât ca instituție cât și ca echipă conținând uh, persoane extrem de devotate. În al doilea rând mă refer la faza de restructurare uh, la care a apelat Comisia și aici aș dori să mă refer la flexibilitatea și discreția de care a dat dovadă Comisia când a venit vorba de tratarea cazurilor individuale. Sprijinim activitatea Comisiei în ceea ce privește publicarea de comunicări pentru a uh, articula mai bine politica din uh, cadrul temporar și salutăm faptul că Comisia a dat dovadă de flexibilitate în ceea ce privește tratarea cazurilor uh, individuale în cadrul acesta temporar. După cum a spus comisarul Almunia, fiecare stat membru este diferit, fiecare bancă este diferită. Dar sugerăm ca atunci când utilizează flexibilitatea și discreția pentru a aproba un plan de restructurare la cazuri individuale, să ia comisia în calcul că decizia uh, conciliază, că decizia luată la un anumit moment vine în completarea unei alte decizii luate anterior. Pentru că să nu uităm că Iarăși, fiecare decizie vizează o, fie, o, o bancă diferită. Când vine vorba despre limitele, termenele limite impuse de Comisie în ceea ce privește alte măsuri de restructurare privind, de exemplu, reprivatizarea, reaccesarea pieței și așa mai departe, trebuie să menționăm faptul că miliarde de euro sub formă de active vor intra pe piața europeană în următorii ani, dată fiind reprivatizarea și obligațiile de vânzare de active. Și știm că Uh, beneficiarii ar putea să nu aibă suficienți bani să le uh, achiziționeze și nu o să fie nici prea entuziaști să o facă. Și atunci există riscul, un risc aici, în momentul în care băncile trebuie să se țină de anumite termene limită, ar putea să fie afectată piața din nou și, nu în ultimul rând, uh, o să fie direct afectat contribuabilul, pentru că, iată, statele membre nu vor putea să uh, conecteze ajutorul anterior primit la situația dată. Așadar, Comisia ar trebui să dea dovadă de flexibilitate în ceea ce privește termenele limită. De asemenea, sperăm că Comisia nu va fi uh, presată să adopte o strategie pripită de uh, ieșire și să aplice articolul 107.3b mult prea repede. În al treilea rând, mă vreau să mă refer la transparența de care a dat dovadă Comisia când a venit vorba de luare de decizii. Comisia um, trebuie să ia o decizie echitabilă în ceea ce privește toate măsurile de compensare uh, în cazuri individuale. Sigur, este o sarcină extrem de dificilă. Uh, odată pentru că comisia este obligată să țină seama de tot ceea ce ține de factorii economici în ceea ce privește ajutorul de stat deja acordat. Dar, chiar dacă unii consideră că acum comisia trebuie să utilizeze și măsuri artistice și măsuri tehnice, noi considerăm, pentru a face față crizei, noi considerăm că comisia a dat dovadă de o plus valoare când a tratat fiecare caz individual în parte. Și la final aș dori să subliniez ceea ce a spus domnul Garcia, doamna Gular și doamna Intveld și să sugerez ca uh, Comisia și aceasta și Parlamentul să dea curs uh, deciziilor luate la nivelul Comisiei, astfel încât să fie garantat succesul. Succesul este dat de echilibru între hazardul moral și uh, Um, recuperarea băncilor și um, distorsionarea competitivității. Trebuie să evităm uh, situațiile în care economia reală este afectată și acestea fiind spuse, îmi închei intervenția. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Trecem acum la runda de întrebări și răspunsuri și la dezbatere. Comisia ar fi avut cuvântul, dar pentru că comisarii au avut o sesiune mai lungă înainte, susțin să dăm mai întâi cuvântul eurodeputaților, pentru că, iată, au prioritate invitații noștri la luarea de cuvânt. Well, and Antolin, um, I think we can probably take a question and... Cred că putem să primim aceste întrebări. O întrebare, apoi niște răspunsuri, dar vă rog să spuneți cui adresați întrebarea. Corin. Mulțumesc, am o întrebare pentru domnul Carlton și indirect pentru domnul Levy. Ați uh, spus pe bună dreptate că este necesar să existe și flexibilitate, dar și uh, și de asemenea independență, putere discreționară în evaluarea pachetelor care au fost depuse la Comisia Europeană. Pe de altă parte, acest lucru poate să ducă și la uh, inegalități din cauza impactului pe care acest lucru le poate avea asupra condițiilor egale. Mă interesează părerea dumneavoastră ce anume trebuie să uh, luăm în calcul când evaluăm aceste condiții egale. Uh, pentru că am rămas cu impresia că aceste condiții egale sunt legate de uh, rambursări și de ajutorul de stat. Dar n-ar trebui oare să fie vorba de o evaluare mult mai extinsă, care să țină cont și de planurile de restructurare? Și nu numai de uh, impactul european, ci și de impactul global al crizei asupra acestor bănci, mai ales asupra băncilor care activează la nivel internațional să nu uităm că sunt afectate aceste bănci și sunt afectate și condițiile egale de concurență. Vreau să știu care este situația condițiilor egale și dacă s-a ținut cont de ele în cadrul stabilit de Comisia Europeană. Mulțumesc! Poate că ar fi bine să dăm acum cuvântul experților. Domnul Carton, vă rog să răspundeți. Mulțumesc pentru această întrebare. În legătură cu ceea ce spuneți despre o evaluare mai extinsă a denaturărilor concurenței, în primul rând, în cazurile în care am fost noi implicați, constatăm că serviciile comisiei încearcă realmente să evalueze impactul ajutorului de stat acordat și al măsurilor de restructurare și nu doar asupra băncivizate, ci și asupra condițiilor de concurență din fiecare stat membru. Aceasta este obligația Comisiei și, vorbind din experiență, cred că de aceea m-ați invitat aici ca să vorbesc așa, cred că Comisia a încercat să o facă, dar uh, nu vreau nici să subestimez cât de dificilă este această sarcină mai ales că există mai multe bănci în fiecare stat membru și fiecare primește ajutor de stat și este greu să se prezică ce efecte vor avea aceste acordări între aceste bănci, dar și asupra băncilor care nu au primit ajutor de stat în, sta în țara respectivă. În ceea ce privește lupta uh, Uniunii Europene împotriva băncilor din afara Uniunii Europene, cred că Comisia ar trebui să răspundă pentru că este competența Comisiei să se ocupe de această chestiune. Pentru că, uh, în principal, Comisia trebuie să asigure buna funcționare a pieței unice și menținerea concurenței în Uniunea Europeană. Yes, um, well, in my introduction... În, da, în introducere am uh, spus că Condițiile reale de concurență sunt importante pentru noi. Sunt câteva chestiuni pe care vreau să le dezvolt. Domnul Almunia a spus în prezentarea sa că dorește să desfințeze pragul care există acum în cadru, și anume de 2%. Și prin uh, înăsprirea cadrului va face și acest lucru. Eu cred că este bine să se desfințeze acest prag stabilit arbitrar, însă este important să se mențină condiții egale de concurență, ceea ce înseamnă că dacă acest prag va fi desfințat, nu trebuie să fie desfințat numai pentru cererile noi de ajutor de stat, ci să se aplice și la cei care sunt uh, sub acest prag și au beneficiat de ajutor de stat în 2008 și în 2009 și știu că sunt foarte multe bănci care erau puțin sub pragul acesta, erau de exemplu la 1,9 și eu cred că dacă acest cadru se modifică, trebuie să se aplice în mod egal la toate băncile. Mai mult, s-a discutat mai devreme despre uh, susținerea acordată de Banca Centrală Europeană prin lichidități. Am menționat că condițiile egale de concurență țin cont nu numai de recapitalizare, ci și de susținerea BCE, ceea ce e foarte important pentru că dacă vă uitați la ce, cum ajung băncile să aibă probleme. Băncile dau faliment din cauza că au probleme de capital sau din cauza că au probleme de lichidități. Și eu nu înțeleg de ce în revizuirea ajutorului de stat se ține cont numai de problemele de capital și susținerea prin lichidități oferite de BCE nu este luată în calcul. Acum se pot lua împrumuturi de la BCE la 1% și acești bani se pot uh, acorda apoi drept credite în economie cu 4%, deci este o marjă de 3% aici, fără niciun fel de efort comercial diferența nu înseamnă ajutor de stat. Eu înțeleg din perspectiva BCE că BCE are responsabilitățile sale de monitorizare, însă conceptual nu înțeleg uh, de ce nu se ține cont de acest lucru. În cele din urmă știu că este foarte dificil să uh, cerem standarde europene și americane comune. Însă în ultimii doi ani am văzut că o uh, firmă ca ANG nu a putut uh, să fie afectată de, pro de programele, nu a putut să beneficieze de programele din Statele Unite și nu poate să acționeze liber în Statele Unite. Însă băncile americane care beneficiază de programul de susținere activează în Uniunea Europeană, fără niciun fel de restricții și unele dintre ele au primit, deci, ajutor de stat. Este o disparitate aici între Uniunea Europeană și Statele Unite. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Levi, doriți să luați cuvântul? Sunt uh, de acord cu întrebarea adresată și anume, condițiile egale de concurență sunt importante în ceea ce privește garanțiile, după cum am mai spus. Un pas important în direcția cea bună a fost făcut prin deciziile care au intrat în vigoare în iulie, și anume că prețul garanțiilor a crescut și a fost corelat cu solvabilitatea băncilor. Și în al doilea rând va avea loc o revizuire a viabilității pentru utilizator. Cred că este foarte important pentru că acest lucru va reduce denaturările de concurență în domeniul garanțiilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Perez Renovales. Mulțumesc! Când vorbim de condiții egale de concurență, este important să spunem că nu vorbim doar de ă, taxele de garanții publice. De exemplu, când se ia decizia să nu se plătească dividende pentru că se dorește folosirea unei părți din venituri pentru prelungirea creditelor, cred că acest lucru ține de managementul riscului. Și dacă entitățile nu au limite după ce au primit ajutor de stat când își distribuie uh, veniturile între acționari, se creează o diferență și condițiile nu mai sunt deloc egale. Noi cerem crearea unei strategii de ieșire. Am dorit să se Uh, să nu se crediteze o entitate care nu este uh, viabilă, pentru că astfel se afectează, se dăunează încrederii în sistemul financiar în întregime și apoi mai apar și probleme de lichidități din cauza lipsei de încredere pe piața interbancară. Vă mulțumesc! Mulțumesc! O să mai uh, luăm acum întrebări din partea deputaților și dacă mai avem la sfârșit câteva clipe, am să dau cuvântul și comisiei, pentru că probabil că vor fi niște întrebări la care comisia va trebui să revină și nu pot să vă dau cuvântul mai mult deodată. Doamna președinte, Jose. Esta segunda parte del coloquio. Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte utilă această audiere, atât pentru sarcina noastră ca legiuitor, cât și pentru sarcina asta de control. Constat următorul lucru. Aici acuzăm faptul că analiza nu a fost corectă. Deci, dacă nu trebuie să luăm în calcul politica monetară a Băncii Centrale Europene și, desigur, ajutoarele de stat, pentru că acestea sunt interconectate. Îmi dau seama că reprezentanții de aici au ajuns la concluzia că a fost denaturată competitivitatea. Discutăm, de exemplu, despre plata, um, despre ajutoare de stat care au dus la distorsionarea prețurilor și despre modul în care a fost afectat sectorul bancar. Ei bine, stabilitatea a fost cea care a primat aici. Instituțiile au, au fost sprijinite acele instituții care nu ar fi putut supraviețui altfel. De asemenea, s-a discutat despre lipsa coordonării la nivelul statelor membre și despre securitatea juridică, în timp ce se asigură totuși o marjă de libertate, de acțiune. Întrebarea este ce trebuie să se întâmple de acum încolo pentru a nu mai apărea denaturări ale competitivității. În termeni concreți, mă refer la faptul că băncile care suferă de naturarea competenței, mm, cum anume pot fi acestea ajutate ca situația să nu ia amploare? În al doilea rând, mă refer la măsurile luate pentru restructurarea sectorului financiar. Domnul Barnier a spus că au fost luate măsuri pentru economia reală, astfel încât cred, fluxul de credite să uh, curgă. Dar de ce nu se întâmplă asta și de ce nu s-a îmbunătățit situația creditor în statele membre și ce trebuie să facem să o schimbăm? Mulțumesc! Bun, și acum o luăm în sens invers și răspunde domnul Perez. Da, o să vorbesc în spaniolă pentru a răspunde eurodeputatului nostru la ambele întrebări. Și anume, cum pot fi evitate denaturările competitivității? Cred că trebuie să implementăm ceea ce a fost stipulat în comunicările Comisiei. Deci să nu să fie, să fie vândute activele, să nu fie uh, vândute dividendele în întregime și dacă avem o piață în care uh, accesul la piață este restricționat, atunci trebuie vândute active pentru a-l mijloci pe acesta. Este vorba pur și simplu despre implementarea reglementărilor în anumite condiții. Uh, cu referire la a doua întrebare, fluxul de credite. Ei bine, Cifrele ce ne stau la dispoziție spun foarte multe. Câteodată, da, sunt comise greșeli, dar acolo unde a fost înregistrată creștere în ultimele luni sau în ultimii ani, putem să constatăm că uh, a fost vorba despre întreprinderi care nu au beneficiat de ajutor de stat. Doar în, în mod normal, acolo unde creditele au fost acordate uh, fără ajutor de stat, atunci lucrurile au mers mult mai bine. Domnul Levin nu răspunde, domnul Vink. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, în ceea ce privește măsurile adoptate și diversitatea acestora, Cred că este important să avem o abordare prudentă. Sunt de acord cu faptul că ar trebui să avem o strategie de ieșire pentru, a, din ajutorul de stat, dar ar trebui să facem acest lucru într-o manieră prudentă. Nu ar trebui să ne pripim, pentru că problema ar putea să se agraveze. Ar trebui de asemenea să existe stimulente pentru strategia de ieșire și uh, antevorbitorii au menționat și acest lucru nu ar trebui să fii penalizat de Comisia Europeană dacă încerci să îți achiți, să-ți plătești ajutorul de stat. Ar trebui să fie uh, ba chiar încurajat, uh, încurajată rambursarea de către Comisia Europeană. Doar atât am vrut să adaug, spune vorbitorul. Bine, spune doamna președinte. Atunci, următoarea rundă de vorbitori. Mulțumesc, doamnă președintă. Patru întrebări, câte una pentru fiecare dintre oratorii noștri. Mai întâi pentru domnul uh, Renovales. Ați menționat cinci puncte apropo de reformă. Ați vorbit despre capital, despre lichidități, însă aș vrea să știu cum trebuie să facem pentru a gestiona criza. Aș vrea să aflu părerea dumneavoastră. Domnule Vinc, ați vorbit despre cadrul uh, existent la nivel internațional pentru acordarea de ajutor de stat. Vreau să știu, uh, uh, concurența pe plan internațional a avut mult de suferit din cauza diferitelor forme de ajutor acordate băncilor în Statele Unite, în Japonia și în Europa. Apoi, o întrebare pentru domnul Levi. Ați vorbit despre faptul că prelungirea ajutoarelor de stat ar putea să denatureze concurența, însă că totuși ele trebuie prelungite. Deci, ce se va întâmpla odată cu dispariția progresivă a acestui cadru legal pentru acordarea de ajutor de stat? Și dumneavoastră, domnule Carlton, ați vorbit despre suplețe și despre discreție. și altcineva a vorbit despre nevoia de uh, uh, previzibilitate. Cum putem să ajungem la această flexibilitate, la această discreție? Deci, pentru a răspunde, dau cuvântul oratorilor în ordine. Mai întâi, domnul Renovales, vă mulțumesc. Punctele pe care aș fi vrut să le evoc și nu am avut timpul să o fac, uh, erau cu privire la mecanismul de supraveghere și guvernarea întreprinderilor. Credem că atunci când apar probleme în instituțiile financiare, ele țin de riscuri. Noi suntem avocații unui model în care gestionarea riscului este prima prioritate. Și credem că Comisia și Consiliul merg în același sens și trebuie să sprijinim acest model. Mecanismele de supraveghere um, sunt necesare pentru că noi spunem des că cei care au fost prinși pe picior greșit nu au fost uh, actorii înșiși de pe piață, ci autoritățile de supraveghere. Există acum mecanisme de soluționare a conflictelor care permit autorităților de supraveghere să intervină înainte să uh, izbucnească o criză. De exemplu, ar putea să uh, demită, să dea afară administratori, membri ai unor comitete executive. Și acest lucru este important atât la nivel național cât și internațional pentru a preveni alte crize. Domnul Vink Revin la întrebarea dumneavoastră apropo de relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Eu cred că băncile internaționale își aduc uh, contribuția și este o contribuție majoră la economia mondială. Ele permit uh, investiții, crearea de noi servicii, crearea de locuri de muncă, tocmai pentru că au capacitatea de a se diversifica și de a furniza servicii care se adaptează la nevoile pieții globale. Deci reprezintă o plus valoare pentru eficientizarea pieței și a concurenței. Prin urmare, cred că și spun asta în atenția europenilor, trebuie să fim atenți să nu uh, distrugem și ultimele bănci europene care mai pot face față concurenței internaționale. Dacă uh, vom uh, diminua capacitatea, învergura principalilor actori financiari europeni, ne vom tăia craca de sub picioare. Deci nu mă înțelegeți greșit nu spun că nu ar fi trebuit ca acest ajutor să fie condiționat, însă ar fi trebuit să se țină cont uh, de la caz la caz care erau uh, condițiile cele mai adecvate de impus, astfel încât să nu subminăm uh, poziția instituțiilor care se află în concurență cu altele. Următorul vorbitor, domnul Levi. Vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Odată cu înăsprirea condițiilor din uh, luna iulie anului trecut, ne-am dat seama, după ce am făcut studiul nostru, că băncile din Uniunea Europeană au plătit aceleași costuri de garantare peste tot, în toate țările și mecanismul de stabilire a prețurilor stabilit de Banca Centrală Europeană ar fi trebuit să țină cont de uh, notele pe care le aveau băncile acordate de către agențiile de rating, însă, dintr-un motiv sau altul, acest lucru nu s-a făcut și uh, totul a variat de la 80 de puncte procentuale până la 120 de puncte procentuale. în țări precum Portugalia, Italia și Spania, unde băncile, să spunem, erau mai fragile atunci când uh, au trebuit să plătească niște costuri de asigurare atât de mari, calculate pe aceeași bază, precum băncile din Germania, le-a fost mult mai greu decât băncilor din țări mai, cu economii mai puternice, tocmai precum Germania. De aceea spuneam că aplicarea aceluiași etalon, aceluiași mecanism la toate băncile, indiferent de țara lor, uh, a dus la o uh, denaturare și la faptul că unele, pentru unele uh, a costat mai mult decât pentru altele. O altă sursă de denaturare care probabil se va diminua este uh, derivă din calitatea celor care contractează împrumuturi. Din 2009 până în prezent, numărul mediu al, uh, mai bine zis, nota medie a băncilor care au bătut la ușa guvernelor și au solicitat uh, ajutor scade. În a doua parte a perioadei, cum spuneam, sau a fost nevoie de mai puține garanții subvenționate și de aceea spuneam că pe undeva ne aflăm pe calea cea bună și apoi știm că principalii beneficiari vor trebui să prezinte studii de, de viabilitate. Domnul Carlton. I reconcile my comments about flexibility and Mulțumesc. Cred că principala întrebare era cum împac uh, comentariile legate de, de discreție și flexibilitate cu celelalte legate de uh, prudență și macroprudențial. Flexibilitatea și discreția este o discuție pe care o avem în contextul analizei și intervenției de la caz la caz la ora actuală. Ne chestiuni necesare pentru a rezolva problemele pieței, eșecul pieței. Domnul Barnier a vorbit de supravegherea prudențială și este vorba de crearea unui nou cadru de nivelul întregului sector care să se aplice la toate instituțiile care operează în acest sector. Pentru mine este vorba de două concepte diferite. Mai dorește cineva să adreseze vreo întrebare dintre deputați? Dacă nu este cazul, am să dau cuvântul comisiei. Nu știu exact cine va lua cuvântul de la comisie ca să răspundă la cele câteva întrebări care se referă la această instituție. Thanks a lot. My name is... Mulțumesc, sunt uh, directorul responsabil de servicii financiare de la Direcția Generală Concurență. Vreau să mă refer mai ales la remarcele domnului Perez legat de uh, condițiile inegale de concurență implicate de ajutoarele de stat. Noi am făcut mari eforturi pentru a ne asigura că există condiții egale în context european și nu am examinat doar situațiile individuale, am uh, examinat contextul mai larg, ținând cont și de mm, stabilitatea macrofinanciară. Este clar că restructurarea care trebuie să fie făcută trebuie să fie proporțională cu ajutorul primit și cu situația concurențială a respectivei firme pe piața unde acționează beneficiarii. Cred că am făcut foarte mult ca să avem o stabilire adecvată a prețurilor, condiții egale, ca să avem o restructurare care este necesară să se facă și aceasta. La sfârșit, numai uh, întreprinderile viabile vor uh, ieși vă, vor scoate la capăt. Întreprinderile trebuie să aibă o contribuție suficientă la costurile restructurării, ceea ce înseamnă și că e vorba de bănci uh, uh, care au uh, structuri solide și plătesc dividende. Eu aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră care dintre băncile care au făcut obiectul planurilor de redresare au plătit dividende în timp ce primau respectivele ajutoare. Trebuie să ne ocupăm și de denaturările de concurență provocate de ajutoare și de asemenea acest lucru se face și prin achizițiile făcute de bănci, pentru că nu este acceptabil să se achiziționeze orice cu banii contribuabililor și să se uh, depășească astfel alte bănci care nu au beneficiat de ajutoarele de stat. Încă o dată, nu este, nu este admisibil să se submineze concurenții care nu au beneficiat de ajutoare de stat. Ați spus că trebuie să uh, permitem să primească ajutor numai întreprinderile viabile. Sunt de acord că produsul finit trebuie să fie o astfel de întreprindere, dar am acționat foarte diferit de state, pentru că a existat cazul Lehman și acesta a fost o amenințare nu numai în Statele Unite, ci pentru lumea întreagă. Pentru că politica noastră a fost să permitem uh, salvarea, dar să existe o fază de restructurare care să ducă eventual la lichidarea băncii. Ați auzit ce s-a spus? Nu toate deciziile finale pe care le-am adoptat au dus la uh, rămânerea întreprinderii respective pe piață. Au fost cazuri, și s-ar putea să mai fie, în care uh, să se ducă la o desfințare a băncii respective, dar una efectuată uh, corect și ordonat și nu la o catastrofă, la o harababură. Și cred că am procedat foarte bine pentru că, într-adevăr, sistemul financiar din Europa nu s-a prăbușit și nu au existat efecte uh, Uh, de uh, distorsionare ca în Statele Unite. Pentru domnul Fink, sunt mai multe chestiuni de care ne-am ocupat noi toți și dumneavoastră am impresia că sunteți mai critic decât ceilalți. Este un fenomen natural. ANG a primit ajutoare foarte mari, cel puțin 5% uh, din active, fără să socotim lichiditățile. Măsurile de ajutor au permis ANG să rămână pe piață și să continue uh, stabilirea agresivă a prețurilor pe piața europeană. Am primit uh, plângeri oficiale din partea concurenților dumneavoastră din cauza acestei, acestui comportament pe piață. Deci e clar că fără ajutorul de stat, care a fost plătit de către contribuabilii olandezi, strategia de stabilire a prețurilor nu ar fi putut fi menținută. În ceea ce privește uh, interzicerea uh, creării de lideri în categorii de preț, sunt de acord că acesta, acest lucru contrazice principiile concurenței, pentru că dorim să existe concurență între întreprinderi, însă există cazuri în care uh, unele instituții nu pot să concureze pentru că au primit ajutoare de la guvern. Piața olandeză este foarte concentrată. s-a oferit ANG să-și uh, schimbe acest uh, plan ca să nu existe așa ceva pe piața olandeză, însă fiind vorba de o decizie a Comisiei, trebuie să o fundamentăm pe uh, datele primite de la guvernul olandez și de la datele primite de la ANG, dar pentru că ANG nu și-a modificat angajamentele, noi nu am putut modifica această politică. V-ați referit și la cazurile din instanță Comisia analizează băncile pe baza unui plan de restructurare care este depus de către statele membre, este depus în statul membru de către companie și este valabil, este bazat pe uh, viabilitate. Trebuie ca compania care rezultă din aplicarea acestei restructurări să reziste pe piață, să se facă o împărțire a responsabilităților, adică proprietarii companiei trebuie să participe la costuri și de asemenea trebuie să se trateze problema distorsiunilor. Dacă planul de restructurare care este înaintat Comisiei de către statul membru respectiv, cu ajutorul întreprinderii respective, dacă este aprobat de noi, dacă noi suntem de acord cu planul respectiv, se ia o decizie finală. Noi nu uh, combatem aceste planuri de restructurare. Este cam straniu să se depună la noi un plan pe care noi îl aprobăm și apoi să fim tot noi dați în judecată. Nu vreau să intru în detalii pentru că uh, procesul este în curs de derulare. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, ați menționat chestiunea plăților timpurii. Încă o dată nu vreau să insist pentru că e clar că e vorba de uh, cauza în desfășurare în instanță, dar cred că, în general, am arătat foarte clar că Comisia este pentru plățile timpurii și că pentru ca statele să primească înapoi banii cât mai repede cu putință. Este important să se scape așa de orice sprijin din partea statului. Aceasta a fost poziția noastră și în cazul ANG și e foarte important ca și uh, termenii, termenele de plată să fie în regulă. Dacă s-a căzut de acord asupra unei anumite prime, pentru că s-au împrumutat bani și se dau banii mai repede, dar nu se mai plătește prima, eu cred că este o problemă. Și exact problema asta o avem noi. În ceea ce privește dezinvestițiile, noi nu am cerut niciodată așa ceva. Din potrivă, regulile speciale pe care le-am stabilit prin comunicările noastre permit o perioadă mult mai lungă de vânzare a activelor. O parte din acestea au loc, nu am văzut uh, nicio problemă în cazul acestor dezinvestiri în care firmele uh, pretind că valorează foarte mult, dar de fapt nu valorează atât de mult. Este ora adevărului. Am încercat întotdeauna ca această vânzare de active să fie organizată în așa fel încât să rezolve problema pe care a fost menită să o rezolve. Această vânzare de active trebuie să fie făcută corect. Dacă s-a făcut pentru a plăti mai repede împrumutul de la stat, trebuie să se facă acest lucru sau dacă se face vânzarea de active pentru a face față concurenței, e altă poveste. Multe din dezinvestiri au, pro, uh, au permis concurenților să aibă acces la piață. A fost o măsură destul de plină de succes. În privința transparenței, care a fost menționată de domnul Carlton, noi ne publicăm toate deciziile și facem acest lucru cât mai repede posibil, însă depindem și de cealaltă parte în legătură cu uh, Chestiunile confidențiale, după cum a spus domnul Almunia, nu se poate face public tot și trebuie să cădem de acord în legătură cu ce poate să fie făcut public și ce nu. Comisia cred că este transparentă în această procedură și cred că găsiți toate informațiile pe pagina de internet a Comisiei. Și în legătură cu cele două procente, și condițiile egale, ultimul comentariu, cred că trebuie să vedem de ce s-a stabilit, de ce s-a stabilit acest prag de 2% inițial. A, obiectivul a fost să se ofere un fel de port sigur în care să nu fie necesară îndeplinirea altor condiții și am făcut asta pentru că în 2008 uh, împrumuturile către economia reală erau periclitate iar băncile sănătoase nu mai voiau să împrumute bani pentru că nu știau dacă uh, vor putea să-și îndeplinească apoi cerințele de capital. Iar dacă vrem să se dea bani cu împrumut către uh, economia reală și pe de altă parte amenințăm băncile cu restructurări masive, deși ele sunt sănătoase, există o problemă în ieșirea din criză. De aceea a fost creat acest prag de 2%. Vedem acum că împrumuturile pentru economia reală nu mai sunt o problemă, deci putem schimba condițiile. Nu are legătură cu condițiile inegale pentru băncile care au primit ajutor înainte sau după. Uh, situația s-a schimbat, de aceea trebuie să schimbăm și regulile. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru această explicație. Acum am să îl rog pe fiecare expert să uh, ia cuvântul pentru a trage concluziile câteva minute. Cred că nu e cazul să intrăm prea mult în detalii. Cred că în legătură cu restructurarea și planificarea este într-adevăr rezonabil, la modul general, să fie posibil un apel dacă o companie consideră că dintr-un motiv sau altul negocierile nu au mers așa cum era planificat. Și sunt convinsă că uh, sunt multe bănci în această situație și vom aștepta să vedem cine are dreptate. Nu cred că trebuie să uh, rămână nimeni cu impresia că acest lucru nu poate să fie făcut numai pentru că au fost presiuni asupra anumitor planuri. Așadar, am să încep cu domnul Carton și am să uh, dau cuvântul tuturor în această ordine. Dacă nu vreți să spuneți nimic, nu trebuie, dar poate reușiți să faceți câteva comentarii ca să fie toată lumea mulțumită. Points or two points, make one. Da, o să fac doar o singură remarcă. Am ascultat pe ceilalți experți, dar și pe membrii Parlamentului European și am văzut că există un oarește apetit pentru mai multă transparență, mai multă răspundere din partea Comisiei, nu în ceea ce privește deciziile individuale și ceea ce uh, ține concret de decizie, ci uh, în ceea ce privește reconcilierea uh, între toți actorii participanți pe tot parcursul crizei, cred eu, Comisia a avut o sarcină extrem de dificilă să analizeze situația din diferite state membre, din diferite, de la diferite bănci, pentru a lua decizii individuale în cazuri individuale. Deci, extrem de uh, dificil, dar transparența ex post este cu atât mai binevenită. Da, spune domnul Vink, și eu doresc să fac o remarcă generală. Sunt de acord că nu ar trebui să intrăm acum în uh, detalii uh, sunt uh, încântat de faptul că susțineți dreptul unui cetățean european de a face apel. Per ansamblu doresc să spun că băncile au pierdut încrederea și au pierdut uh, încrederea cetățenilor și au pierdut credibilitatea, dată fiind criza sistemică. Și la urmă urmei, orice sistem bancar este bazat pe încredere și credibilitate. Dacă nu ai aceste două principii, uh, dacă nu ai încrederea angajaților și încrederea clienților, atunci ai o problemă foarte mare. Cea mai mare provocare pentru industria financiară este ca toate măsurile ce se vor lua pe viitor să fie să vizeze direct încrederea consumatorului, încrederea acționarului, încrederea angajaților, încrederea societății pe ansamblu. Cred că ar trebui menționat acest lucru astăzi în cadrul acestei discurs, discuții. Sunt de acord și cu afirmația făcută de reprezentanta comisiei, și anume că nu contribuabilul ar trebui să suporte costul managementului prost și al asumării uh, defectoase de risc. Am luat toate măsurile și iată, am replătit 5 miliarde de euro, am plătit 15% statului olandez înapoi, și credem că această rată este una echitabilă. Am vrut să spun doar asta acum la final și să subliniez acest aspect. Mulțumesc. Domnul Perez, aș dori doar să menționez un aspect. După cum am spus deja, majoritatea măsurilor vizând concurența sunt în comunicările și în deciziile Comisiei. Totul e o chestiune de implementare adecvată. Este dificil să găsești un echilibru decent între toate aspectele acestei probleme. Este dificil să ții în frâu concurența, pe de o parte, și totodată să menții în viață niște entități viabile. Toate aceste probleme însă sunt tratate în comunicările comisiei, unde se stipulează că după o anumită perioadă viabilitatea companiilor trebuie să fie evaluată, astfel încât să se decidă dacă acestea vor mai uh, uh, fi subvenționate. Este foarte dificil să tratăm criza și toate implicațiile ei și aș dori să subliniez faptul că avem nevoie, în calitate de companie suverană care participă la procesul de salvgardare să, și care achiziționează active de la cei aflați la ananghe, să avem nevoie de condiții egale pentru a acționa într-un mod adecvat. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc tuturor. Cred că astfel putem pune, punct, putem pune capăt acestei audieri. Mulțumesc participanților și mulțumesc eurodeputaților din sală. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că unele dintre uh, Textele prezentate astăzi aici de experții noștri sunt pe site-ul Parlamentului și cu siguranță o să aibă loc și o actualizare a acestora cu informații adiționale. Mulțumesc experților pentru participare și dacă aceștia doresc sau dacă comisia doresc să transmită documente deputaților, atunci cu siguranță vă vom fi recunoscători. Mulțumesc încă o dată. Nu este însă sfârșitul reuniunii noastre, mai avem un punct pe ordinea de zi, însă înainte de a trece la acesta aș dori să îi salut pe oratori. Okay, now the... Acum, ultimul punct de pe ordinea de zi este punctul numărul 12. Da, este propunerea pentru un regulament al Consiliului în ce privește ajutorul de stat pentru a facilita închiderea extracțiilor miniere non-competitive. Domnul Rapca, raportorul, nu poate să fie prezent aici, din păcate, nu am aflat asta decât prea târziu după ce adoptasem ordinea de zi. Și deci dacă cineva vrea să ia cuvântul asupra acestui punct, poate să o facă, dar uh, nu putem să beneficiem de o introducere din partea domnului raportor, cu excepția cazului în care dumnealui a cerut cuiva să facă această introducere. Filip, dacă vrei să iei cuvântul, poți. Mai dorește cineva să ia cuvântul? toată lumea pleacă deja, păi atunci pot să consider că am respectat ordinea de zi. Am deschis dezbaterea, acum închid dezbaterea. A. Termenul limită de depunere a amendamentelor este 11 octombrie, discutarea amendamentelor pe 26 octombrie, pe 9 noiembrie votul în comisie, și votul în plenară la a doua sesiune din noiembrie. Pentru cei care se întreabă ce s-a întâmplat, vreau să vă spun că am avut o discuție despre raport atunci când el nu era încă tradus, acum l-am introdus pe ordinea de zi din nou pentru că au, între timp am primit traducerile, dar cum nu îl discutăm astăzi, rămâne pe data viitoare când vom discuta amendamentele. Următoarea reuniune va avea loc uh, în timpul sesiunii din octombrie la Strasburg.